Sorry, please, can you take... Sorry, we need silence. Bună dimineața, trebuie să începem reuniunea, așa încât vă rog să vă ocupați locurile și să facem puțină liniște. Voi continua în uh, italiană, dar înainte de asta vă mai rog o dată să vă ocupați locurile. Acum chiar începem. Bun venit Astăzi uh, vom avea o ordine de zi foarte interesantă. Vom vota pe marginea pieței digitale unice și va fi un vot extrem de interesant. Și va trebui să adoptăm și un raport extrem de important în cadrul uh, strategiei acesteia privind piața digitală unică, ce implică numeroase comisii, dar în care comisia noastră joacă rolul principal. Ceva mai târziu ni se va prezenta și un uh, studiu foarte interesant cu privire la internaționalizarea învățământului superior. Dacă aveți vreo obiecție pe marginea ordinii de zi, dacă nu, atunci mergem mai departe și trecem la punctul 2, la ultima reuniune din 15 octombrie. Poate ați văzut procesul verbal de la acea reuniune. Dacă aveți observații pe marginea sa, vă rog să ni le semnalați. Cât privește regimul de interpretare de astăzi, avem italiană, germană, franceză, engleză, bulgară, română, cehă, polonă, polonă slovecă, let, uh, slovacă, letonă, maghiară și le mulțumesc interpreților pentru anticipat pentru munca lor de astăzi. Desigur, ședința noastră este transmisă pe internet prin web streaming și aș dori să vă comunic două mici uh, informații, am uh, transmis sau s-a transmis către toți parlamentarii o mică informare cu privire la Lux Prize, un uh, premiu foarte important pentru cinematografia europeană decernat de Parlamentul European. Avem uh, trei producții extrem de interesante din punct de vedere cultural și foarte mature din punct de vedere artistic. Ieri am avut parte de o experiență extrem de frumoasă. S-au proiectat uh, simultan două din cele trei uh, filme în mai multe săli din diferite orașe europene. Acest festival durează până la 2, până în 23 noiembrie. Chiar aici la Bozar uh, a fost o mulțime uriașă de oameni la această premieră a filmului care s-a proiectat acolo. Nu mai putea să intre nimeni peste 10 țări au fost legate la această proiecție în um, uh, simultan și deci iată a fost un eveniment realmente european. După cum vă aduceți aminte, probabil până pe 23 noiembrie, dar vă rog să nu așteptați chiar până în ultima clipă, se poate vota pentru uh, a, pe, se poate vota învingătorul. Deci noi suntem aceia care stabilim cine va învinge. La început, aici, la intrarea în sală, v-am uh, pus la dispoziție toate informațiile cu privire la uh, proiectarea acestor filme chiar în interiorul clădirii Parlamentului. Puteți uh, să găzduiți uh, aceste uh, sau să-i uh, găzduiți aceste uh, producții sau pe producătorilor, așa cum am făcut-o și noi. Proiecția se va desfășura de asemenea la Strasburg, în cadrul sesiunii plenare, iar uh, uh, decernarea premiului va fi făcută la Strasburg în cadrul uh, sesiunii plenare de către domnul președinte Schulz. Și după cum știți, premiul constă în subtitrarea filmului în cele 24 de, sau 24 de limbi europene, pentru ca acest, aceste filme să poată să fie distribuite și în interiorul, dar și în afara Uniunii Europene. De, aceea vă încurajez să faceți ceva pentru promovarea cinematografiei europene. Și încă un lucru important pentru noi toți, pe 3 decembrie, după cum știți, s-a confirmat programarea conferinței interparlamentare promovată de Comisia pentru Cultură și Educație. Vă rog să fie liniște, vă mulțumesc cu participarea celor 28 de parlamente naționale. Avem o participare extrem de amplă, deja sunt cel puțin 14 președinți de comisie care și-au anunțat prezenta, prezența și vor fi prezenți eh, reprezentanții ai tuturor celor 28 de parlamente pentru a se asigura și un echilibru cât mai bun pe marginea acestei dezbateri privitoare la educație și tineri. și Consiliul și uh, domnul comisar uh, uh, și-au anunțat prezența. Important însă este să nu se vorbească doar despre tineri, ci și cu tineri. De aceea forumul tinerilor va avea de asemenea reprezentanți atât în cadrul intervențiilor de deschidere, cât și vor, vor fi prezenți reprezentanții acestui forum al tinerilor în toate cele patru paneluri, unul dintre care va fi dedicat tocmai parlamentelor naționale. Am invitat și un reprezentant al Băncii Europene pentru Investiții care ne va vorbi despre planul strategic european în materie de investiții privitoare la educație și cultura. Giovani, sper eh, spero che sia di una buona, una buona iniziativa. Quello... Sperăm să fie o inițiativă interesantă și din toată inima vă invităm ca atât, membri, atât membrii Uh, plini, cât și membrii supleanți ai acestei comisii să fie de față. Este și o plăcere și este, cred, și o datorie a noastră. Va fi, de-al și o ocazie unică de a discuta cu parlamentele, Euro, parlamentele naționale despre teme care ar trebui să ocupe un loc mai central uh, în cadrul preocupărilor atât ale Comisiei Europene cât și ale Parlamentului, desigur. Și cu acestea cred că putem încheia aceste acest prim punct al comunicărilor președintelui, nu înainte de a mai spune un lucru însă, pe care l-am discutat cu mulți colegi. După cum știți, am transmis o scrisoare către domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Timmermans, cu privire la un lucru pe care l-am aflat informal. E vorba de ceva ce ne interesează foarte mult și Consiliul de Ministri de la sfârșitul lui decembrie și pe noi, cei din Parlamentul European, și anume că trebuie să uh, dedicăm, uh, uh, să vorbim despre anul european al patrimoniului, patrimoniului european. Și această chestiune trebuie abordată în diferite foruri. Am prezentat așadar domnului, președinte, domnului vicepreședinte Timmermans uh, îngrijorarea noastră că s-ar putea să nu se respecte acest uh, angajament al Comisiei și chiar că s-ar putea, așa am aflat noi, anula acest an tematici europeni. Așteptăm răspunsul uh, domnului Timmermans. E un lucru însă pe care voiam să vi-l transmit. Uh, am vorbit despre asta și în cadrul reuniunii cu șefii de grupuri, în cadrul reuniunii coordonatorilor, dar mi s-a părut corect să vă anunț acest lucru și în acest for. Apoi, în materie de relații externe, am anunțat-o și pe doamna Federica Mogherini cu privire la solicitarea noastră ca educația să fie prezentă ca un drept standard în cadrul uh, activităților de primire a refugiaților, de primire a migranților în uh, Uniunea Europeană, dar și Uh, să se țină seama de educație și pentru resursele destinate acestor programe, așa încât programele educative să fie prevăzute în cadrul taberelor de refugiați și în țările terțe. Sigur că vom mai discuta despre această problemă, pentru că la viitoarea sesiune a Parlamentului European, la sesiunea plenară de la Strasburg, vom dezbate și despre o uh, inițiativă a Comisiei DEVE. Noi am transmis de-al acestei comisii propunerile noastre de amendamente și sugestiile noastre. Și am să mă opresc aici în sfârșit și am să trec la votul pe marginea acestui aviz cu privire la piața unică digitală. Petra Camervert. La reuniunea din 9 iulie, conferința președinților a confirmat că comisiile ITRE și IMCO sunt comisiile care dețin competența în baza regulii 55, însă, așa cum am solicitat și noi cu toată tăria, s-a solicitat ca cultură, ocupare și iuri să fie la rândul lor asociate în baza articolului 54 din regulamentul de procedură. Prin urmare, nu mai vorbim doar de un simplu aviz, ci e mai mult decât atât. În orice caz e mai mult decât un aviz obișnuit, este un aviz uh, consolidat, să zicem așa. Iar uh, Petra Camerver și-a prezentat proiectul de aviz în 21 septembrie. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost 30 septembrie. S-au depus 133 de amendamente pe marginea cărora trebuie să îi mulțumesc uh, raportoarei pentru cooperarea excelentă care a avut loc pentru că rezultatul tuturor acestor eforturi a fost un text foarte echilibrat, cu compromisuri extrem de bune pe o temă extrem de delicată. Înainte de a trece la vot, vă întreb dacă aveți cu toții uh, cartelele de vot și înainte de a trece la votul propriu-zis am să o întreb pe Petra dacă dorește să intervină. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Trebuie să recunosc că nu a fost deloc ușor ceea ce am avut noi de făcut. Pentru început aș dori așadar să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, precum și secretariatului și secretariatelor grupurilor politice. Am depus eforturi considerabile ca să ajung la cât mai multe amendamente de compromis și să aranjez lucrurile în așa fel încât atunci când vorbim despre domeniile foarte complicate de competențe din acest aviz, În raportul final, la urma urmei, totul ajunge acolo unde trebuie. După cum am spus, nu a fost deloc ușor și de aceea aș dori să-l mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și au lucrat alături de mine. În ceea ce privește amendamentele de compromis, din nefericire, noi nu am putut să-i satisfacem pe absolut toți. Dar sper că vom câștiga o majoritate largă pentru acest aviz. Este un aviz foarte important, mai ales având în vedere reformele care ne așteaptă la anul. Cred că am rezolvat problema competențelor și cred că astfel putem da semnale foarte clare comisiei. Și eu îi spun exact în ce direcție merg reformele. Vă mulțumesc. E, ringrazio anch'io mult. Îți mulțumesc, Petra, și mulțumesc foarte mult și secretariatului pentru munca răbdătoare și importantă desfășurată. Și acum vă propun să trecem fără întârziere. Și desigur le mulțumesc și raportorilor din umbră, dar trecem deja la votul pe marginea raportului. Doriți să mai adăugați ceva pe ordinea de zi? Da. Voiam să mai adăugăm uh, o verificare la votul final, vă rog. È già, è già previsto sul voto finale era quel voto? Ok. <laughs> Non è una strana richiesta. Bene, allora... Da, da, păi vot prin apel nominal este chiar prevăzut pentru votul final. Bun, deci am lămurit-o și pe asta și trecem la votul pe marginea primului compromis. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul numărul 2. La compromisul 2 s-a confirmat solicitarea un, un vot cu apel nominal. Deci, pentru solicitarea unui vot cu apel nominal, potrivit articolului 208 din regulamentul de funcționare, e necesară o pătrime a numărului total al membrilor care să se exprime pentru. Deci cel puțin 8. Deci, dacă sunteți de acord, ridicați mâna cu privire la votul cu apel nominal pe marginea acestui proiect de compromis. Deci, ridicați mâna dacă doriți vot cu apel nominal. Avem doar trei mâini ridicate, patru. Așadar, redeschid dezbaterea. Cine, votul cine cere vot cu apel nominal? Iată, doi, trei colegi care doresc acest lucru. Cine se opune votului cu apel nominal? A, nu mai e necesar. Mă scuzați, nu mai știam. Bun, atunci procedăm în baza procedurii obișnuite. Trecem așadar la compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Mai există o solicitare de vot cu apel nominal. Doriți să reiterați această solicitare? Uh, Intervenție din sală fără microfon. Bun. Atunci procedăm așa. Dacă sunteți de acord, de vreme ce vot cu apel nominal s-a cerut pe marginea tuturor compromisurilor, e propunere după propunere, practic. Atunci vă propun să votăm o dată pentru toate voturile cu apel nominal. Deci cine dorește să se voteze cu apel nominal pe marginea tuturor compromisurilor? două voturi, avem două, trei. Deci, aceeași lipsă de majoritate. Prin urmare, nu vom vota cu apel nominal pe marginea niciunuia dintre aceste compromisuri. Bun, deci am verificat și asta și trecem la compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Do amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 50. Ba nu, mă scuzați. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Ba nu, stați puțin că n-am ochelarii, nu, nu mă înțeleg deloc cu ochelarii ăștia. Nu sunt aia care trebuie. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57 în partea de jos a paginii pentru? Împotrivă? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Putem verifica, desigur. Deschid votul electronic pe marginea lui 57. Închid votul. Respins. Trecem la amendamentul 60. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 62. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 8. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Amendamentul 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 3. Verificăm prin vot electronic. Compromisul 10? Nu, mă scuzați. Compromisul 10, deci. Compromisul 10, deschid votul. Am închis votul. Respins. Ne pare rău. Și trecem la 76 pentru, împotrivă, deci încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. Deschid votul. Am închis votul. Respins. Cu un vot. La diferență de un vot. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70, amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu. Poate a fost greșeală, am greșit. Deci, încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar mai bine verificăm. Am deschis votul. 70, da? Deci 70. Stați puțin, mă scuzați. Deci e clar că nu se adoptă. Am închis votul? Nu, mă scuzați. Nu se adoptă. Uh, the next one is a 72. In favor. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul 100. 50, la pagina următoare, pentru, împotrivă, abțineri. S-ar putea să fie respins, dar mai bine verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. E, uite că s-a adoptat. Deci se adoptă. Trecem la 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 155 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ba nu, se respinge. Nu, respins. Da. 172. 172. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm electronic. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 102 pentru, E bine, asta votăm. 102, da. Pentru, împotrivă? Abțineri, se respinge. 104, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158. Sau nu e mai bine să verificăm. Deschid votul la 148. Deci votăm electronic amendamentul 148 al doamnei Michaels. S-a închis votul. Se adoptă. 158. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 159 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 164 pentru, cine este pentru, împotriva, abțineri, vom verifica electronic. Închidem votul. Se respinge, diferența este de un vot. 168. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 179. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. S-a deschis votul electronic. Verificăm 179. Deci 179. S-a închis votul. Se adoptă. 180.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 Trecem la compromisul 26. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 27, ultima pagină. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Iar acum vom vota proiectul de aviz în întregimea sa, în vot final. Am deschis votul. Am închis votul. A votat toată lumea? N-a votat toată lumea? S-a da, votat. Da. Iată, proiectul de aviz se adoptă cu 19 voturi pentru, 6 împotrivă și 3 abțineri. 3 abțineri, așadar. Multe felicitări raportorii noastre, Petra. Am să ies... Um, îmi cer scuze, vă rog. Îi dau cuvântul lui Petra, un pic. fie neașa și... Mulțumesc, dragi colegi, pentru acest rezultat cât se poate de clar, însă doresc să mă folosesc de acest prilej. Vă rog să faceți un pic de liniște, spune doamna președinte, vă rog, uh, un pic de liniște, a luat cuvântul doamna raportor. Doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a mulțumi tuturor celor care au colaborat din partea grupurilor parlamentare, precum și raportorilor din umbră și secretariatului. Dar, mulțumiri speciale, uh, doresc să le adresez Liviei Gregusova, consultantului din partea grupului nostru parlamentar, care de mâine sau poi mâine ne va părăsi, ea va pleca de la cultură și va trece la Comisia Ample. Astăzi este o bună ocazie să îi mai mulțumim odată cu toții pentru uh, colaborarea foarte bună pe care am avut-o cu dânsa și cred că și ceilalți colegi din partea celorlalte grupuri parlamentare pot confirma acest lucru. Doresc să-i doresc toate cele bune pentru viitorul său, pentru activitatea sa la Ample și ne pare foarte rău că pleacă de la noi pentru a trece dincolo. Însă îi mulțumim încă o dată pe această cale pentru activitatea foarte bună. Mi unisco ringraziamento perché veramente Mă alătur acestor mulțumiri pentru că colega noastră e o persoană foarte inteligentă, cu care am cooperat excepțional și care are și o capacitate de muncă uriașă. Am colaborat foarte bine cu toții în cadrul acestor uh, discuții privitoare la consiliere de politici. Mulțumesc încă o dată. Și acum... Γεώργιος, te rog. Πολύ γρήγορα, στο πρώτο μέρος uh, για το... Da, mulțumesc. Uh, domnule președinte. Într-adevăr, am înregistrat foarte multe progrese în acest dosar, dar ieri, în timpul votului, a avut loc o prezentare oficială a premiului. Nu știu de ce s-au suprapus aceste două evenimente. Cred că votul acesta cu privire la piața unică digitală este foarte util și a, este un pas înainte imens. Aș dori să-i mulțumesc Petrei pentru eforturile sale. Însă, pe viitor încă vom avea multe de lucru, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Mulțumesc pentru această precizare. Aș dori să reamintesc colegilor că, într-adevăr, ieri, la ora 7 și jumătate, 19.30 mai exact, a început această prezentare a filmelor uh, candidate în mai multe uh, state, mai multe orașe europene nu am putut întârzia pentru a aștepta pe domnul președinte, pentru că, uh, existau, uh, pentru că toate țările implicate erau uh, conectate la aceeași rețea. Și deci a trebuit ca în um, cadrul biroului nostru, Marizella a făcut o treabă excelentă, a prezentat acest film în fața parlamentarilor. Vom avea ocazia să mai vedem filmul acesta, Mediteraneo, și în orașele noastre și chiar în Parlament. Acum, dezbaterea aceasta, drumul acesta până la piața digitală unică este încă lung, însă important să găsim soluții cât mai echilibrate și progresiste. Și acum vom trece la trei proiecte de raport. Începem cu domnul Damian Drăghici, cu o prezentare pe marginea temei deosebit de interesantă, de interesantă a Uniunii Europene în programele școlare. Acest uh, raport de inițiativă, din proprie inițiativă a raportorului nostru, uh, a făcut obiectul unui schimb de opinii foarte bogat la ultima ședință. E o temă despre care se vorbește foarte mult, cu atât mai mult în acest moment în care nu e întotdeauna foarte ușor să identifici rădăcinile culturale, ideale și chiar uh, motivarea pentru uh, o adevărată cetățenie activă europeană, de aceea cred că e o temă de interes pentru toți cetățenii noștri. Votul în comisie va avea loc pe 11 ianuarie. Termenul pentru prezentarea amendamentelor va fi 19 noiembrie, joi, la ora 14. Domnule Drăghici, aveți cuvântul. Thank you. Dear Chair, dear colleagues, good morning. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, bună dimineața. Aș dori să vă prezint pe scurt raportul meu cu privire la să învățăm Uniunea Europeană în școli. După cum s-a subliniat în primul schimb de opinii, eu sunt convins că a învăța despre Uniunea Europeană la școală este un lucru extrem de relevant în contextul actual în care ne regăsim. Efectele sociopolitice ale crizei prin care a trecut Uniunea Europeană pot pune sub semnul întrebării instituțiile și valorile comune ale Uniunii Europene, inclusiv noțiunea de identitate europeană. Foarte mulți cetățeni nu știu multe lucruri despre Uniunea Europeană și despre cum funcționează aceasta. De aceea, ei se simt îndepărtați, se simt uh, străin față de Uniunea Europeană. Astfel crește deficitul democratic în procesul decizional al Uniunii Europene. Acest lucru s-a reflectat în alegerile europarlamentare recente, când doar 42,6% din cetățenii europeni și aproximativ 27% uh, din uh, tranșa de vârstă 18-24 de ani a votat. Este procentajul cel mai scăzut de când au început voturile. Situația aceasta poate fi remediată dacă cetățenii sunt educați mai bine și le este crescut interesul în proiectul european. Putem face acest lucru printr-o dimensiune europeană în școli. Spiritul comunitar și acceptarea unor societăți multiculturale și multinaționale pot pregăti și capacita cetățenii să participe la, la o lume globalizată. Aș dori să subliniez că este necesară această dimensiune europeană în Uniunea Europeană și ar fi trebuit să fie de mai mult, acum mai multă vreme. În 1976 s-a adoptat un program în domeniul educației. Având în vedere că dimensiunea europeană în educație s-a aflat mereu pe agenda europeană, trebuie să recunoaștem faptul că raportul meu se concentrează pe un element esențial. Putem învăța despre Uniunea Europeană în școli. Educația în școli ar trebui să îi pregătească pe tineri să trăiască în calitate de cetățeni activi într-o Europa din ce în ce mai conectată și într-o lume globalizată. De aceea toți cetățenii trebuie să fie echipați cu cunoștințe solide, în așa fel încât să poată să analizeze chestiunile europene și valorile europene cu o minte critică. Noi înțelegem în raportul nostru că există foarte multe aspecte interconectate în acest domeniu. În primul rând este vorba de a învăța despre geografia, istorie și cultura țărilor europene și despre Uniunea Europeană însăși, cum funcționează instituțiile sale. Apoi, un al doilea pilon, educația cetățenească, civică. Trebuie să se predea despre toleranță, despre conștientizare, despre cunoașterea celorlalte culturi și despre drepturile omului. Apoi, dimensiunea europeană în educație dorește să uh, le confere tinerilor aptitudinile necesare ca să trăiască o viață angajată în democrația din care fac parte și să își facă auzite vocile. Chiar dacă în majoritatea statelor membre s-au integrat aceste aspecte din ce în ce mai mult în programele lor naționale de studiu, se pot face mai multe. Se pot îmbunătăți metodele de predare sau se pot învăța, se pot um, îmbunătăți tehnicile profesorilor. Uniunea Europeană ar trebui să fie prezentă la toate nivelurile în materialele de studiu și în sectorul vocațional și în pregătirea pedagogică. Sectorul pedagogic are nevoie de pregătire specială în așa fel încât să-i pregătească pe profesor să predea despre Uniunea Europeană, atât din punct de vedere teoretic cât și practic. Manualele ar trebui să acoperă mai multe chestiuni care țin de Uniunea Europeană și ar trebui să fie mai bine adaptate grupurilor de vârstă țintă. Metodele de predare folosite în clasă pot fi îmbunătățite. Pot fi utilizate metode interactive și stimul externi, în așa fel încât să subliniem cum este importantă Uniunea Europeană pentru elevi, pentru studenți. Aceste lucruri pot fi desfășurate și în domeniul creșterii um, competențelor lingvistice, creșterii conștientizării celorlalte, celorlaltor culturi și așa mai departe. De aceea este important să continuăm sprijinul financiar și să continuăm sprijinul pentru oportunitățile de mobilitate în Uniunea Europeană. Aș vrea să-i cer Comisiei să îi conștientizeze pe actorii relevanți să utilizeze Mm, instrumentele financiare utile, relevante în acest domeniu. De exemplu, gateway-ul de educație școlară sau um, alte astfel de metode prin care pot fi interconectate școlile. Rețelele de la nivel european care promovează conștientizarea chestiunilor europene ar trebui să fie încurajate cât mai mult și ele. Raportul le recomandă statelor membre să se asigure că programele lor de studiu sunt uh, revizuite în mod constant, în așa fel încât să fie consolidată dimensiunea europeană, deoarece elevii și studenții au nevoie de aptitudini și competențe noi în această societate în continuă schimbare în care trăim. Noi trebuie să trăim într-o lume din ce în ce mai interconectată și multiculturală și de aceea Comisia Europeană ar trebui să promoveze o educație nediscriminatorie și inclusivă la toate nivelurile educației și învățământului. Învățarea non-formală joacă un rol esențial în acest proces. Raportul meu sublinează faptul că trebuie să recunoaștem toate aceste competențe în educația formală și să apropiem educația formală de educația informală. Nu în ultimul rând, statele membre sunt încurajate să recunoască faptul că există anumite instrumente care pot fi utilizate, cum ar fi partenerii sociali și alte organizații care pot să ajute Uniunea Europeană să se apropie de cetățenii săi mai mult. Deci trebuie să citim din raportul meu faptul că trebuie crescută implicarea Uniunii Europene în învățământ. Aștept uh, o colaborare fructuoasă cu dumneavoastră. Mulțumesc! Eh, Grație, eh, colega. Vă mulțumesc, domnule Draghici, și felicitări și pentru acest uh, raport, un raport foarte complet, aș spune eu, însă Dau cuvântul înainte de toate raportorilor din umbră pentru a le afla punctul de vedere și apoi, desigur, și celorlalți colegi dacă doresc să intervină. Deci acum să vă înscrieți la cuvânt, vă rog frumos. Avem vreo 12-15 minute cel mult la punctul acesta, așa că cine dorește să se înscrie la cuvânt dintre raportorii din umbră în special, vă rog să vă înscrieți acum la cuvânt. Malinov, altri? Benissimo, così possiamo poi... Bun. Ca să știm exact uh, cum ne cadrăm în timp. Domnul Malinov? Și apoi uh, dau cuvântul în continuare celorlalți înscriși. Vă rog. Thank you. We're still not... Da, vă mulțumesc. Nu am rămas în urmă cu timpul, însă am să încerc să fiu subcint totuși. Pentru început am să vă prezint uh, perspectiva mea în calitate de raportor din umbră. Aici aș dori să vorbesc despre comunitatea profesorilor și învățătorilor din țara mea, avem un seminar acolo. Am să-mi prezint ideile mai în detaliu în discuțiile interne și în uh, amendamente, dar aș dori să le mulțumesc învățătorilor și profesorilor din țara mea care au formulat foarte multe sugestii care pot fi utilizate la nivel național, dar pot fi utilizate și la nivel european. Sunt sigur că toate aceste sugestii din seminarul organizat de profesorii din țara mea își vor găsi locul în amendamentele mele. Documentul este împărțit în trei părți, dimensiunea europeană în educație, rolul Uniunii și, în în treilea rând, rolul statelor membre. La primul capitol se vorbește despre dimensiunea europeană în învățământul european. S-au făcut foarte multe sugestii aici în ceea ce privește conținutul de predat. Poate că e greu să includem ceea ce trebuie să sugereze un raport, dar cred că ar trebui totuși să menționez acest lucru. Pentru anumite state membre, predarea istoriei este extrem de importantă. Felul în care se predă istoria în școli este un obstacol major. Sau, pe de altă parte, un uh, element care ne ușurează viața în predarea idealurilor europene. Deci, e o chestiune de ordin teoretic greu de explicat acum, dar este suficient să menționez ideea aceasta cu predarea istoriei și cum să trecem peste problemele istoriei, să nu o uităm, să nu o ignorăm, ci să o acceptăm și să trecem peste. Felul în care se abordează această problemă de la o țară la alta diferă. Există diverse tradiții de a preda istoria în diversele state membre. Să trecem acum la rolul Uniunii în uh, învățământ. S-au făcut foarte multe sugestii aici. Profesorii și învățătorii sunt direct conectați pe teren, sunt motivați. Nu se simt însă, nu se simt tocmai abandonați, dar simt totuși că nu sunt suficient de sprijiniți de Uniunea Europeană, mai ales când doresc să se informeze, când doresc să afle mai multe despre tendințele actuale. Profesorii și învățătorii își doresc informații mai multe. Totuși, există atât de multe conexiuni bune, atât de multe practici bune, dar ei spun că nu au o autoritate care să spună că da, acestea sunt cele mai bune practici sau acestea. Avem nevoie să ne concentrăm mai mult, de mai, avem nevoie de mai multă centralizare, avem nevoie de un control politic crescut în acest domeniu. Profesorii chiar au această nevoie, o resimt în mod acut. Putem face cereri concrete. Să spunem ce și cum am dorit să facem. Ei și-ar dori un fel de academie pentru profesori la nivel european. S-a vehiculat chiar și această idee, deci. Unii dintre ei au sugerat ca Parlamentul European să preia inițiativa ce ar fi mai bun decât o academie a profesorilor la nivelul Parlamentului European? Dar chiar și dacă ignorăm această idee, rămâne problema. E nevoie să facem ceva la acest nivel, în așa fel încât profesorii să simtă că gravitează în jurul unui punct central, ca o autoritate centrală. Apoi, în ceea ce privește pregătirea profesorilor, a apărut următoarea întrebare. Apărarea despre Uniunea Europeană în școli. Profesorii fac acest lucru. De unde provin profesorii? vin de la universități. Există anumite limite când vorbim despre UE în școli, dar trebuie să vorbim și despre universitățile care pregătesc pe acești viitori profesori. Nu putem să ignorăm acest aspect al problemei. Trebuie să ne concentrăm pe acest lucru ar trebui să cerem statelor membre, poate, să aibă cel puțin o agenție care să ofere certificate sau diplome sau cursuri pentru oamenii care ar dori să predea despre Uniunea Europeană în școli, dar nu au oportunitatea de se pregăti. Pot studia despre Uniunea Europeană la studii politice sau la studii europene, dar uite, poate că sunt profesori care sunt uh, profesori de istorie sau de studii sociale sau un alt domeniu care doresc să predea despre Uniunea Europeană în școli și atunci ce fac? Fac altă facultate? E nevoie de o alt, un alt fel de certificare aici. Cum rămâne cu predarea despre UE în școlile din țările în curs de aderare? De ce trebuie să așteptăm ca acestea să adere ca să înceapă tot acest proces. Poate că vor fi copleșiți. Este un avantaj major să începem cu acest proces încă din faza de negociere, chiar și cu țările care sunt departe de a aderare, dar care într-o bună zi vor fi membre ale Uniunii Europene. Bineînțeles, aceste lucruri nu fac parte integrantă din uh, ce adresăm în acest raport, dar uh, Trebuie să înțelegem că trebuie să învățăm și cum să predăm despre Uniunea Europeană în școli și astfel apar noi și noi obligații și sper că în discuții vom uh, aprofundiza acest lucru. Grei. Mulțumesc foarte mult, o intervenție foarte interesantă, dar vă rog pe toți să fiți ceva mai succinți, pentru că mai avem trei intervenții și apoi uh, avem și următorul program. Doamna Svedrova. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de succintă. Cred că această propunere este foarte interesantă și constructivă. Uniunea Europeană este un subiect care este foarte important și ar trebui uh, transmis uh, deja din școli. Ceea ce se întâmplă în prezent nu este suficient. Este foarte important să transmitem cunoștință despre Europa, iar posibilitățile în acest moment sunt limitate. La școală trebuie învățate multe alte lucruri. De aceea ar trebui să creăm un mediu mai potrivit, astfel încât elevii și copiii să poată fi informați uh, într-o manieră potrivită despre Europa. Sunt informații foarte interesante și cred că Parlamentul European ar trebui să contribuie într-un mod semnificativ la acest proces. Colegul nostru ne-a spus ce este necesar, care sunt următorii pași pe care ar trebui să îi urmăm. Cred că ar fi important să formulăm niște propuneri mai concrete, astfel încât uh, textul să fie îmbogățit în felul acesta. Aș dori să fac și o observație critică ar trebui să existe o știință a democrației care să fie transmisă în școli, pentru că procesul democratic nu este unul simplu și cred că ar avea foarte mult sens ca elevii să fie implicați în procese democratice la școală, la fel și părinții. Mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Maura nu a dorit să ia cuvântul. Ba da, Mauro. E... Mulțumesc, domnule președinte. Este ultima oară când am să vă vorbesc în calitate de membru al acestei comisii, deoarece mi-am prezentat demisia în calitate de eurodeputat pe data de 25, deoarece voi dori să particip, să intru în competiția din alegerile generale din Spania. Țara mea trece printr o printr-o perioadă foarte dificilă dar este o perioadă reprezentativă pentru țara mea. Aș dori să îi mulțumesc mai ales doamnei Costa și tuturor colegilor din această Comisie pentru Cultură și Educație. Aș dori să le mulțumesc tuturor asistenților, aș dori să le mulțumesc tuturor consultanților, tuturor celor care ne-au ajutat să ne muncim în acest an și jumătate. Cred că metoda de lucru a acestui Parlament și acestei comisii mai ales este extrem de importantă, este extrem de bună în același timp și trebuie să preluăm această metodă de lucru și în instituțiile naționale, când este posibil. Am colaborat foarte bine în cadrul acestui Parlament și este, este necesar să exportăm această metodă de lucru în toate țările membre ale Uniunii Europene. Această ultimă intervenție a mea spre marea mea plăcere, se referă și la, se referă la învățarea despre Uniunea Europeană în școli. Această problemă m-a preocupat întotdeauna din punct de vedere politic. Partidul nostru a ținut mereu seama de acest aspect în platformele sale. Și iată acum lucrăm pe acest raport foarte important pentru noi. Din nefericire, nu există niciun text legislativ care să definească identitatea cetățenilor europeni. În ciuda unor încercări uh, în acest sens, Europa este mai degrabă un proiect al statelor sale decât al cetățenilor săi, indiferent cât de mult încercăm să ne apropiem de cetățeni. Dar trebuie să ne apropiem de cetățeni. Acest lucru nu-l spun doar oamenii din generația mea. Sau oameni care ajung mai târziu în acest proiect, dar și tinerii spun acest lucru, că e nevoie să ne apropiem de cetățeni. Mai ales în Spania. Pe viitor, mai mult decât niciodată, vor avea nevoie de o Europa federală. De aceea este esențial să studieze despre Uniunea Europeană, despre istoria sa plină de conflicte și despre felul cum funcționează Uniunea Europeană. Dialogul, educația și gândirea rațională critică sunt armele cele mai puternice împotriva euroscepticismului. Raportul colegului Drăghici conține un, conține un recital care spune că majoritatea statelor membre au integrat învățarea despre Uniunea Europeană în programele sale de studiu și în pregătirea pedagogică a profesorilor. În Spania, în țara mea, totuși nu s-a întâmplat acest lucru. De aceea eu sunt complet de acord cu partea din text în care sunt încurajate statele membre să își revizuiască și să își actualizeze sistemele educaționale, în așa fel încât programele de studiu să fie strâns legate de dimensiunea europeană. Iar acest lucru trebuie să se facă la toate nivelurile educației, de la învățământul primar până la învățământul superior, precum și în centrele de formare profesională. Cum putem face acest lucru în practică? Vă rog să ajungeți la concluzii, spune doamna președinte, pentru că vă întindeți deja. Da, voi încheia, doamnă președinte. Trebuie să colaborăm cu toții la nivel european și național. În țara mea, dezbaterile politice s-au uh, s-au uh, confruntat cu anumite probleme care țin de limba, de educa- limba în care se desfășoară învățământul sau de religie și mai departe. Dar cetățenii noștri au nevoie de toate aceste cunoștințe ca să facă parte din Europa în care vor trăi în viitor. Aceasta este provocarea cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc. Grazie, subito dire che ci dispiace davvero. Mulțumesc, însă voiam să vă spun că ne pare foarte rău că vom pierde dintre noi un coleg atât de implicat și care a avut o contribuție atât de prețioasă, lărgind un pic chiar viziunea comisiei noastre, în special făcând legătura între cultura și diplomația culturală, relațiile externe, o chestiune la care mulți dintre noi ținem foarte mult. Mult succes în viitoarea dumneavoastră funcție și sper să aveți în continuare o carieră politică încununată de succes. Și vă mulțumim pentru colaborare și pentru participare activă la dumneavoastră. Cred că urările și mulțumirile noastre le fac în numele tuturor colegilor. Și acum dau cuvântul colegului căruia nu știu să-i pronunț foarte bine numele Ciuntis. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Vă mulțumesc. Este prima oară când vorbesc la această comisie, deoarece sunt un membru nou. Iată, unii vin, alții pleacă. De aceea aș dori să vă spun câteva lucruri pentru început. În ultimii cinci ani am fost uh, membru în alte comisii, la Econ și la AFET. Sunt comisii mai grele, ca să spun așa. Apoi am fost membru, din parlamentul, membru în Parlamentul grec și ministru de afaceri externe din primul guvern al domnului Tsipras. Iată, viața m-a dus din nou în Parlamentul European. Îl înlocuiesc pe Manolis Glezos. Am să mă refer la această problemă pe care o abordăm noi astăzi. Mi se pare foarte interesantă. Iată, v-am prezentat câteva lucruri despre mine ca să înțelegeți faptul că pentru mine este extrem de importantă această temă. Eforturile pe care le depuneți în uh, acest dosar sunt cu adevărat importante. Aș dori să vă spun în primul rând următoarele lucruri. Acest raport este bine structurat. Există o problemă în ceea ce privește așteptările cetățenilor Uniunii Europene. Cum să participe ei la viața europeană? Intențiile raportului sunt bune, dar cred că propunerile pe care le faceți nu răspund problemei în cauză. Și care este problema de fapt? Cetățenii europeni în ultimii ani nu participă la procesul democratic din UE. De exemplu, în țara mea, la ultimele alegeri, au participat doar 50% din, uh, din cetățeni. Este o problemă de cunoaștere sau care este problema? Nu mai au încredere în politica europeană cetățenii? Problema reală aici este să ne dăm seama de ce sunt atât de dezamăgiți cetățenii. Participând la vot, votând, cetățenii au constatat că nu s-a întâmplat nimic. Sau s-a întâmplat ceva ce nu doreau ei să se întâmple. Și atunci există o discrepanță. Și cum rezolvăm această discrepanță? Succint, aș dori să spun, câteva lucruri și apoi vă prezint amenamente, bineînțeles. Noi considerăm că învățământul înseamnă mai multe lucruri. În primul rând vorbim despre cunoștințe de geografie, de istorie și de alte altfel de materii în domeniul Uniunii Europene. Aceste cunoștințe trebuie să fie predate așa cum trebuie și complet. Scopul trebuie să fie de a consolida ideea de valori europene de exemplu, în ceea ce privește originea cuvântului Europa, câți oameni știu de unde vine cuvântul Europa? Mitologia greacă, în mitologia greacă, Europa era o regină din Fenicia, care la ora actuală se află în Liban. Deci astfel am putea să facem legătura cu Orientul Mijlociu. Toate aceste cunoștințe sunt foarte importante în așa fel încât să transmitem cunoștințele noastre, cunoștințele pe care le dorim să le transmitem. Apoi, în ceea ce privește formarea, pregătirea profesorilor, cum, cum ajungi să cunoști Uni- Uni- Europeană și instituțiile? La ora actuală ține aud foarte multe, foarte multe despre Dijsselbloem și despre Eurogrup. Eu n-am nimic împotriva lui Dijsselbloem și împotriva Eurogrupului, dar aceste lucruri nu sunt singurele care țin de Uniunea Europeană. Nu aș dori să mă lungesc prea mult, dar aș dori să spun că Ideea este următoarea. Trebuie să predăm bine istorie, geografie și valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să creăm o imagine clară a Uniunii Europene în așa fel încât cetățenii să o perceapă așa cum trebuie. Dacă nu facem acest lucru, întotdeauna vom ignora practic problema reală și nu vom găsi niciodată soluții reale pentru cetățeni. Nu doresc să mă mai lungesc. Voi prezenta amendamente și sper că ele vor fi acceptate. Mulțumesc. Știu că îl înlocuiți pe colegul pe care l-am apreciat foarte mult și care este o figură nobilă a țării dumneavoastră, domnul Glesos. Vă urăm bun venit la, în cadrul comisiei noastre și sperăm să avem o cooperare cât mai bună. Pe următorii doi colegi am să-i rog să intervină pentru nu mai mult de trei minute fiecare, minter depășim de, de departe timpul. Domnul Sven, mai întâi. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Drăghici. Este un subiect foarte interesant și noi am discutat de multe ori deja pe marginea acestui subiect. Europa reprezintă o identitate europeană, nu doar o sinteză a unor identități diferite. Și cred că această identitate trebuie consolidată și în domeniul educației, mai ales la istorie. Istoria, ca materie, are un rol important. Cu toții, trebuie să subliniem aici dimensiunea europeană. Acum 25 de ani, s-a creat această uniune mai mare a țărilor europene și atunci curiculele s-au concentrat pe istorie. Însă cred că în prezent situația s-a schimbat. Trăim un proces de europeizare, de globalizare. Este vorba despre un proces care merge în două direcții. Nu este vorba numai despre transmiterea de cunoștințe la istorie, ci este vorba și despre educație. Pentru că se încearcă să se facă trimitere la valorile europene. Iar Uniunea Europeană este, reprezintă aceste valori europene. De aceea, manualele trebuie să transmită aceste valori. Mai ales în uh, secolul 21, această dimensiune culturală va fi foarte importantă, pentru că valorile Uniunii Europene trebuie protejate. În uh, sistemul educațional formal există o dimensiune a Uniunii Europene. De exemplu, reforma de la Bolonia este un exemplu. Însă, acest proces este un proiect mai degrabă tehnic. Este mai degrabă o formă care conține diverse conținuturi. Însă, noi trebuie să fim foarte atenți. Pentru că din acest text reiese cât se poate de clar că nu vrem să mergem prea departe, nu vrem să fim prea ambițioși. Sistemul educațional ține de competența statelor naționale, iar noi trebuie să transmitem uh, dimensiunea europeană pas cu pas și să o extindem pas cu pas. S-a mai spus deja. În ceea ce privește pregătirea continuă a celor ce învață aceste lucruri, e bine, asupra acestea trebuie să mai reflectăm. Trebuie să îi uh, formăm pe cei care transmit aceste cunoștințe. Laura, colegă Diaconu. Dau cuvântul domnului Diaconu și s-au mai scris încă doi colegi. Mai avem încă două rapoarte înainte de prezentarea acelui studiu de care vorbeam, așa că am să vă rog foarte mult să fiți cât mai succinți. Ehm, după părerea mea, aproape toate bolile și problemele de tip social, economic, politic, etc., pot fi tratate cu un singur medicament fundamental și care se numește educație. Este cheia tuturor problemelor, rezolvării tuturor problemelor pe care le putem avea. Le avem și le vom avea. Uh, este foarte binevenit acest subiect. Îi urez succes domnului Drăghici, vom fi alături și noi, cât putem fiecare, după competențe. Uh, vă zic un singur lucru, conștientizarea cetățenilor Europei că suntem fiecare națiune rezultatul unui mixaj între uh, istoriile și poveștile fiecărei țări în parte. Nimic nu este în sine. Totul este în context. În Europa a trebuit să existe sute de ani de războaie, de mișcări de frontiere de națiuni ca să existe astăzi europa așa cum este ea. important este să învățăm istoria europei și uniunea europeană ca rezultat al istoriei europei și nu pur și simplu. Uh, pentru că spun un singur lucru până și limba în care domnul farage denigrează uniunea europeană este rezultatul unui mixaj între alte limbi europene și nu pur și simplu să fim conștienți de lucrul ăsta și copiii trebuie să învețe aceste lucruri ca să avem un viitor normal și să putem spune când suntem întrebați de unde suntem, să spunem, să putem spune că suntem europeni. Mersi. Grazie e eh, Libacca, molto brevemente, poi mi pare anche Tacula. Mulțumesc, următorul orator, domnul, domnule Libacca. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, așa stau lucrurile, cum a spus domnul Diaconu. Educația ne ajută foarte mult, putem vindeca multe prin educație, însă dacă nu prescriem cum trebuie acest medicament și nu-l folosim cum trebuie, atunci nu ne folosește. De aceea doresc să-i mulțumesc domnului Drăghici, să-l felicit, însă domnul Drăghici spune că mai avem nevoie de un modul suplimentar care să fie introdus în aceste programe care există deja. Însă, ar trebui să-l configurăm astfel încât cei care transmit uh, cunoștințele să îl accepte, nu să fie ceva ce trebuie să învețe suplimentar, uh, să tocească aceste lucruri, ci să fie aspecte interesante. Formatorii, profesorii, aceștia trebuie pregătiți în mod corespunzător. Și, într-adevăr, așa este. Aceștia trebuie să fie capabili să transmită aceste informații și să le prezinte în mod corespunzător. Mulțumesc, domnul Tacula. Mulțumesc. Aș dori să fac și eu câteva observații. Voi face acest lucru în finlandeză. Nu pot să fac acest lucru în finlandeză, de aceea voi vorbi în limba engleză. În primul rând, cred că este foarte bine să ne amintim mereu, atunci când vorbim despre educație, că statele membre dețin competența în acest domeniu. Deci, uh, Există o metodă deschisă de coordonare pe care o aplicăm. Comisia Europeană poate coordona lucrurile, dar competența adevărată, reală, este de partea statelor membre. Când vorbim despre identitatea europeană, nu este ușor să găsim definiții. Aceste definiții sunt greu de formulat, însă este bine să vorbim despre valorile europene, pentru că eu cred că trebuie să amintim uh, despre ce este vorba când vorbim despre Uniunea Europeană, despre valorile comune, stat de drept, libertate de expresie și alte multe valori europene care stau la baza acestui construct. Și trebuie să subliniem acest lucru de fiecare dată când avem ocazia. Dacă vorbim despre istoria noastră comună, e bine, mi se pare că și acesta este un uh, domeniu interesant care pune multe probleme, pentru că uh, este într-adevăr foarte important și uh, în ultimul mandat am fost raportor cu privire la uh, inițiativa privind cetățenii europeni și, într-adevăr, există multe tipuri de gândire, multe păreri cu privire la istoria noastră. Însă, cel mai important lucru este că trebuie să încercăm să încurajăm statele membre și miniștrii acestora să acționeze în acest domeniu, în cel al educației și al învățării. Și Acesta este un domeniu care cade uh, în competența lor. De aceea este foarte bine să stimulăm puțin uh, statele membre să meargă pe această direcție într-un mod mai intens. Mulțumesc și cu acesta am încheiat această discuție. E o temă de mare importanță și cred că avem aici o bază de lucru foarte bună la care, desigur, putem să mai aducem fiecare dintre noi amendamentele dorite până la următorul termen. ...19 noiembrie. Și v-aș mai reaminti și că anul acesta, sau mai exact 2016, va fi inaugurată celebra Casă Europeană, și conținutul, sensul acestei, acestui raport îl regăsim și acolo. E o construcție comună, o construcție europeană bazată pe aceeași temelie a valorilor comune, bazată pe solidaritate, pe înțelegere și cred că trebuie să ținem cont de toate aceste dimensiuni. Mulțumesc domnului Drăghici și trecem mai departe la următorul uh, proiect de raport Domnul Maragall este raportorul. E vorba de programul Erasmus Plus și alte instrumente pentru mobilitate în materie de uh, formare profesională și educație, o abordare legată de învățarea pe durata întregii vieți, o chestiune pe care noi o susținem de multă vreme. Termenul pentru amendamente în acest caz este 24 noiembrie. și ne bazăm pe articolul 54 în acest sens pentru a uh, implica și Comisia pentru Ocupare, care pe 11 ianuarie 2016 va face prezentarea raportului său. Vă rog, domnule Maragal. Vamos a ver. Si hay que empezar De unde să începem? De la câteva chestiuni generale. Ar trebui să ne legăm în primul și în primul rând de relația dintre centrele de formare și piața forței de muncă. Această legătură se pare că s-a pierdut în societatea europeană actuală, sau cel puțin nu este o legătură suficient de solidă. Având în vedere problemele din acest domeniu, trebuie să recunoaștem că nu putem să influențăm uh, în mod foarte clar cum evoluează lucrurile. Avem două elemente aici. felul cum a crescut șomajul în anumite zone, pe de-o parte, de la 0 la 50% uneori, în rândul tinerilor, și pe de altă parte avem abandonul școlar. Și acest fenomen este dovada unui, um, unei deteriorări a sistemului. Învăță, um, educația profesională, vocațională, se află în centrul soluției, în opinia mea. Centrele de formare profesională trebuie să fie pregătite să răspundă tuturor acestor provocări. Totuși, ele nu sunt suficient de pregătite ca să facă față acestor provocări. Există foarte multe diferențe între sistemele educaționale din statele membre și în același timp nu am reușit să punem la punct un sistem general european de recunoaștere a creditelor din învățământ și a competențelor, a experienței și mai departe. Apoi, avem și câteva elemente pozitive. Uniunea Europeană a putut să valorizeze mobilitatea ca și concept și ca și instrument. Mobilitatea este utilizată din plin. Ea a demonstrat cât de utilă este. Avem, am avut Erasmus, acum avem Erasmus+, Plus. cele două programe au un impact pozitiv asupra Europei. Mobilitatea este un instrument de câștigare de competențe transversale. Și acestea sunt strâns legate de coeficientul de angajare. Totuși, elevii și studenții au probleme și în uh, a accede la aceste programe. Există bariere culturale, sociale, lingvistice și legale, juridice, în uh, calea înființării unui statut al, al um, ucenicului. Apoi, sistemele de gestiune a acestor uh, sisteme nu sunt adecvate. Centrele de pregătire profesională nu sunt adecvate. Nu este ușor să generalizăm modelele care sunt bune totuși în Europa. Noi vom prezenta amendamente pe toate aceste probleme pe care le-am identificat. Trebuie să îmbunătățim opțiunile aflate la dispoziția studenților și elevilor noștri, trebuie să îmbunătățim accesul la mobilitate, trebuie să îmbunătățim formarea profesorilor, trebuie să avem un cadru european complet și suficient pentru recunoașterea competențelor și trebuie să știm să inovăm, să creăm noi modele de gestiune a mobilității în acest domeniu. Trebuie să avem noi modele de intermediari care, pun, care fac uh, legătura între sistemul educațional și piața forței de muncă. Propunerea noastră se adresează, bineînțeles, Comisiei Europene. Noi sperăm ca aceasta să înțeleagă ce dorim să-i transmitem pe toate direcțiile pe care le-am enumerat adineauri. Este nevoie de mai multă mobilitate în formarea profesională. Trebuie să utilizăm la maxim toate, toate instrumentele pe care le avem la dispoziția noastră, inclusiv Erasmus+. Plus. Trebuie să coordonăm mai bine programele Comisiei Europene de exemplu, putem coordona mai bine Erasmus Plus cu fondurile structurale. Și am să închei într-un minut, doamnă președinte, imediat. Avem nevoie de mai multe stimulente economice aici. Trebuie să înțelegem cum să facem legătura între sectorul educațional și sectorul forței de muncă. Trebuie să punem la punct noi rețele de gestiune pentru mobilitatea pentru mobilitate și pentru mobilitatea în domeniul uh, pregătirii profesionale. E nevoie de noi programe pentru a adresa aceste probleme din toate direcțiile. Să adresăm și problema șomajului și problema abandonului școlar. Eu voi lucra la acest raport în strânsă colaborare cu raportorii din umbră și voi lucra alături de colegi de la Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, EMPL, și sper ca la urma urmei raportul nostru și avizul lor să fie coerente. Bineînțeles, puteți veni cu critici, cu comentarii, cu completări. În orice caz, cred că vom face o muncă bună. Aș dori să le mulțumesc uh, responsabililor din Comisia Europeană cu care am dialogat deja, ei ne-au ajutat să înțelegem mai bine care este realitatea la care ne referim aici și sper că pe viitor vom conlucra cu ei și mai bine. Sunt sigur că din inițiativa noastră parlamentară pot ă, sunt sigur că inițiativa noastră parlamentară poate duce la rezultate concrete. În același timp, această inițiativă noastră coincide cu două proiecte pilot ale Comisiei din acest domeniu. Și sunt sigur că aceste proiecte pilot ne vor fi și ele de ajutor când pregătim raportul final. Vă mulțumesc. Grazie davvero, colega Maragall. Mulțumesc foarte mult, domnule Maragall. Este un raport de la care avem așteptări mari, pentru că el reprezintă o ocazie de a ne face auzită vocea pe această temă a învățării pe durata întregii vieți, a formării profesionale și accesului egal la diferitele programe, printre care Erasmus+. Plus. Și în ultimele discuții pe această temă au apărut uh, în mod recurent tema recunoașterii uh, programelor Erasmus. N-am să mai adaug nimic pentru că sunt alte înscrieri la cuvânt, poate la sfârșit o să spun și punctul meu de vedere. Și încă un lucru e important pentru că există și această colaborare cu Comisia pentru Ocupare. Deci, iată, avem ocazia de a ne manifesta interesul central pe marginea temei acestei învățării pe durata întregii vieți. Și cine mai dorește să, inter- să intervine, vă rog să-mi spuneți acum ca să putem închide lista. Cica. Eh, e, prima Dar mai întâi de toate raportorii în umbră. prima eh, Deci, dacă nu vă supărați, mai întâi raportorii în umbră, pentru că primii au fost eh, cei care s-au înscris raportori din umbră, vă rog. Cei doi raportori din umbră, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi face o mare plăcere prezentarea introductivă pe care ați făcut-o. Într-adevăr, acesta este un raport extrem de important și tocmai de aceea nu trebuie să ratăm niciun element din el. Trebuie să facem un raport cu adevărat performant. Și acum aș dori să mă refer la o chestiune cu caracter general. Vorbim despre Erasmus Plus și despre mobilitate în cadrul formării profesionale. Ce înseamnă asta? Înseamnă ca noi înșine aici să nu fim uh, cumva uh, ștampilați așa cu marca asta Erasmus+, Plus, pentru că ea înseamnă mai mult decât o ștampilă. Este vorba de un uh, program care ar trebui să-i vizeze și pe aceia care nu primesc o diplomă. Deci e important să-i aducem pe acești oameni în lumea aceasta a formării, a obținerii de calificări, pentru că poate fi vorba de tineri care nu au avut șansa de a obține o astfel de diplomă și de a obține o calificare. Și astfel am să revin la ce spunea domnul Maragall. Sunt multe lucruri interesante în raportul domniei sale, eu însă aș dori să mă aplec asupra a trei idei fundamentale și care mi se par indispensabile în raportul nostru. Mai întâi de toate, mobilitatea trebuie să poată duce la reducerea inegalităților. Accesul la mobilitate trebuie să corecteze aceste inegalități. Inegalități care provin din parcursurile de formare, la asta mă refeream în introducerea mea, între parcursul academic care a reușit să se adreseze maselor, dar n-a reușit să se adreseze indivizilor, fiecăruia în parte. Și cred că aici este slăbiciunea sistemului nostru de formare, Aici ar trebui să insistăm ca să-i recuperăm pe cei care n-au putut beneficia de o calificare. Apoi vorbim de inegalități geografice, respectiv sociale, fiindcă s-a văzut foarte bine în cadrul programului Erasmus că existau inegalități sociale uriașe la nivelul punctului de pornire al tinerilor. Și apoi inegalitățile dintre oraș și țară. Nu vorbim de aceleași universuri. De aceea, acțiunile noastre, rapoartele noastre, politicile noastre trebuie să insiste asupra acestui uh, aspect al corectării inegalităților. Al doilea lucru pe care voiam să insist și pe care îl menționează și domnul Maragal, îl reprezintă instrumentele pentru mobilitate. Dispunem de instrumente în materie de mobilitate. Dar de ce avem nevoie Trebuie ca ele să fie clare, accesibile, ușor de înțeles și trebuie ca verigile tuturor, tu, întregului acestui lanț să se înlănțuie corect unele de celelalte. Erasmus Plus trebuie să se lege de Fondul Social European, fără discuție, care vizează mobilitatea celor care nu au o calificare pentru a integra profesional și pe aceștia. Avem deja pe teren experiențe extrem de interesante dobândite în materie de intrare pe piața muncii a tinerilor care nu au încă o calificare. Și al treilea punct, doamnă președinte, îmi cer scuze, e un element care lipsește cu desăvârșire în raportul acesta, și anume voluntariatul. Aceasta este o lacună considerabilă care trebuie neapărat corectată, pentru că voluntariatul este altceva, e un fel, se leagă într-un fel de idealul tinerilor de a schimba, de a schimba lumea și 80% dintre voluntarii care participă la programe europene provin din mediul rural. Iată deci un lucru deosebit de interesant și care cred că își merită locul în acest raport. În încheiere, aș dori să spun că trebuie să includem trei idei fundamentale aici, anume integrarea, construcția personală, ocuparea sau ocupabilitatea între ghilimele. Deci acestea sunt cele trei elemente esențiale care ar trebui să reprezinte uh, temelia pe marginea căreia să ne punem de acord așa încât raportul să fie constructiv și eficient. Mulțumesc, doamnă președinte. Mersi beaucoup, mult interesante, mi vi preg. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesantă contribuția noastră, dumneavoastră, dar vă rog să fiți mai succinți, al minter, depășim cu mult timpul, 3 minute maximum. Doamna Libacica, apoi Camerevert și uh, domnul Morgano. Mulțumesc. Avem foarte puțin timp la dispoziție, așadar voi fi cât se poate de succintă. În primul rând, doresc să vă spun că acesta este un raport bun. Acest raport uh, identifică în mod corect problemele care există. Voi uh, interveni însă cu aproximativ 12 amendamente pe care le voi înainta și mă voi referi mai ales la inegalități, la inechitate. Pentru că avem aici uh, anumite disparități uh, sociale, pe care le-a subliniat cea antevorbitoarea mea. Apoi, doresc să propun să venim cu o, o imagine de ansamblu holistică, pentru că pe lângă competențe trebuie să ținem cont și de evoluția personală a fiecăruia, care ar trebui subliniată. De asemenea, cred că agențiile Erasmus Plus din fiecare țară ar trebui să fie mai creative. Și această garanție pentru tineri, nici pe aceasta nu ar trebui să o uităm, pentru că aceasta există deja în anumite state membre și în acest context mobilitatea trebuie de asemenea luată în considerare. Sunt și alte aspecte pe care doream să le menționez, însă foarte succint cam acestea ar fi ideile mele tinerii ar trebui să fie priviți central, mai ales când este vorba despre conferințele noastre Erasmus+. Așadar, ar trebui să avem posibilitatea ca în cadrul Erasmus să uh, se absolvească un studiu, dar și o practică. Acesta este sistemul dual la care ne referim. Deci, exercițiile practice sunt uh, îmbinate cu teoria. Vă mulțumesc! E, eh, grație! Mulțumesc! Deși Există și Erasmus Plus și pentru tineri întreprinzători, uh, poate mai puțin cunoscut însă. Și acum, mm, Bert, uh, doamna Bert, două minute, rog. Mulțumesc, mulțumesc și colegului Maragal pentru raportul pe care eu îl consider unul bun. Însă cred că, așa cum au spus și uh, antevorbitorii mei, și Uh, propunerile colegilor și acestea ar trebui să fie preluate în raport. Doresc să am o abordare puțin mai practică. Știți că acum două, trei săptămâni uh, s-a organizat o conferință mare uh, de către socialiști și noi am invitat toate părțile interesate pe cei care urmează să colaboreze cu programul. Și cu această ocazie au fost exprimate o serie de aspecte practice care poate că ar trebui să fie preluate în raport, mai ales în contextul reformării și revizuirii programului Comisiei. Un punct s-a referit la numele mărcilor care erau foarte importante. Acestea ar trebui să fie uh, folosite mai uh, puternic pentru că nu trebuie să ne gândim că este vorba numai despre studenți. Programul Erasmus a fost uh, pus în legătură mereu cu studenții, dar este foarte important ca numele mărcilor să fie numite mult mai clar, astfel încât statele membre să înțeleagă că există și celelalte programe incluse în acest program cadru. Programele ar trebui să fie configurate mai flexibil. Există un ghid care are 300 de pagini. Pentru organizațiile care lucrează onorific, este foarte greu de gestionat un astfel de ghid. Solicitările de program sunt de asemenea uh, de 45 de pagini. Noi dorim ca totul să fie mai simplu, să se simplifice întregul proces, pentru că aceasta a fost doleanța noastră inițială. Și totul s-a complicat și mai mult, iar organizațiile mai mici și proiectele mai mici sunt astfel împiedicate să înainteze cereri. Același lucru este valabil și pentru dimensiunea proiectelor, mărimea acestora și sumele de bani. Sunt promovate mult mai mult proiectele mari decât cele mai mici, ceea ce înseamnă că vor fi subvenționate mult mai mult proiectele mai mari și așadar mai puține proiecte. Deci trebuie să schimbăm puțin direcția aici. Au existat de asemenea propuneri în ceea ce privește uh, dimensiunea cotelor de refuz, de respingere. Banii ajung cu greu la diferitele părți de program și despre acest lucru s-a vorbit. Ei bine, acestea sunt întrebări practice care trebuie abordate pe lângă uh, toate întrebările și aspectele cu caracter global. Eu cred că Erasmus Plus este o poveste de succes și împreună trebuie să ne asigurăm că această poveste de succes va fi transmisă și mai departe, că va continua și că va contribui la educarea mai multor oameni tineri și de asemenea mai în vârstă și că va spori mobilitatea acestora care sunt implicați în program. Este un instrument grozav, dar trebuie să-l mai nuanțăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, vi prego di rispettare i tempi. Mulțumesc. Vă rog să respectați timpul de vorbire, domnul Sven și apoi domnul Morgan. Mulțumesc. Foarte succint. Aș dori și eu să îl felicit pe domnul raportor Erasmus Plus, uh, Leonardo, în programe pentru formare profesională, sunt povești de succes, într-adevăr. Dar toate modificările aduse la aceste programe în mandatul trecut, uh, tare mă tem că au creat o anumită confuzie în jurul lor. Astfel de programe dau roade bune, mai bune competențe, un uh, sentiment al apartenenței la cultura europeană sporit și mai multă angajabilitate. Deci, iată, numeroase avantaje. Problema însă este că nu există o reală colaborare între statele membre pe marginea acestui proiect. Ne aducem aminte de proiectul de la Copenhaga în materie de formare și educare. Multe programe de acest gen nu acționează nici măcar în cadrul programelor de sistemelor de formare, sistemelor de credite și de recunoaștere a diplomelor european, europene. De aceea cred că trebuie să există o mai amplă participare a statelor membre la programele europene. Și acum ultimul, uh, ultima intervenție, domnul Morgan, uh, căruia îi cer de asemenea să fie cât mai succint. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să adaug câteva considerații foarte succinte dacă îmi permiteți. Trebuie identificate și elementele problematice, fiindcă dacă nu ne aplecăm și asupra criticilor, nu avem cum să progresăm. Important este ca elementele acestea criticabile să, se, să le transformăm în oportunități. Am tot vorbit de îmbunătățirea oportunităților de mobilitate pentru tineri, dar trebuie să facem alegerile corecte, și anume să identificăm practicile cele mai bune și să propunem proiecte pilot, pentru că, alminter, că am impresia că ne tot repetăm. Nu facem altceva decât să oglindim situația de fapt și atât. Și m-aș referi acum și la rezultatele obținute prin dobândirea de competențe, de experiențe și așa mai departe. E nevoie de reciprocitate în aceste programe de mobilitate foarte succint, deci, pe această temă, pentru că am să mă refer doar la titlurile temelor. Mai întâi, simplificarea. Utilizarea instrumentelor e foarte complicată și depinde de noi ce putem face să facem. Or, cred că aici avem ce face și cred că Parlamentul ar trebui să insiste pe chestiunea aceasta. De-al minter, cred că s-ar putea cita și cifre în materie de cheltuieli uh, reduse care ar putea să dea totuși roade mai bune și în materie de angajabilitate. Cred că ar trebui să facem o reflexie, un, un exercițiu de reflexie comun asupra acestei chestiuni. Vorbim de angajabilitate și de locuri de muncă, dar dacă nu există locuri de muncă, nu putem rezolva problema angajabilității, așa încât problema esențială acum este să insistăm și mai mult pe această problemă, știind în același timp că o altă problemă care creează mari dificultăți tinerilor este abandonul școlar. Cu atât mai mult în această perioadă în care ne confruntăm cu atâtea probleme. Mulțumesc, mulțumesc domnule Morgano. Și acum aș dori să întreb uh, Comisia Europeană, care văd că este reprezentată în sală, și mulțumesc pentru asta, dacă dorește să spună câteva cuvinte pe marginea acestui raport. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate aș vrea să vă spun că am ascultat cu mult interes mesajul domnului Maragall, care ne încurajează să atingem obiective și mai ambițioase în materie de formare profesională și să, ne, să facem eforturi în acest sens. Aș dori însă să reacționeze asupra a câteva chestiuni. Există proiecte de mobilitate, există programul Erasmus Plus, care funcționează foarte bine, care a dat roade, dar pe care împreună îl putem îmbunătăți. De asemenea, putem vorbi de aspectele sociale și economice, despre nevoia de a-l deschide mai mult acest program față de, pentru persoanele care provin din medii defavorizate. Sigur că s-au făcut multe lucruri, dar e adevărat că se pot face și mai multe. Aveți dreptate, elevii trebuie pregătiți mai bine pentru mobilitate. Noi avem deja instituite sisteme în acest sens pentru a-i pregăti, mai ales la nivel lingvistic, pentru astfel de programe de mobilitate. Deja asta e un lucru dobândit. Vorbiți însă de intermediari. Oamenii de pe teren își fac treaba, să știți, că e vorba de municipalitate, că e vorba de camerele de comerț. Poate că i-am putea ajuta să fie și mai util pentru tinerii care doresc să se implice în programe de formare, fără însă să adăugăm un, încă un strat administrativ care să complice și mai tare lucrurile pe viitor. Și ce aș mai spune se leagă de simplificare semnalată de, în una dintre intervenții și aici directorul nostru general, în cadrul audierii de acum câteva săptămâni, s-a angajat în acest sens. Avem deschise așadar câteva șantiere, câteva proiecte, știm care sunt problemele și împreună cu comisia dumneavoastră ne străduim la rândul ne să îmbunătățim ceea ce poate fi îmbunătățit. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul raportor, dacă dorește să reacționeze pe scurt. <laughs> Sunt de părere că sunt, avem un numitor comun, de fapt. Știm ce instrumente avem la dispoziție și care sunt uh, succesele, dar în același timp suntem conștienți de probleme. Dar eu cred că putem să rezolvăm aceste probleme sau cel puțin să le atenuăm. Avem foarte multe experiențe pozitive, dar nu putem să nu avem capacitatea necesară de a le generaliza. Nu trebuie să inventăm roata. Avem deja foarte multe experiențe pozitive de pe urma cărora putem învăța, dar problema este că nu învățăm din ele. Suntem foarte înceți cu transpunerea experiențelor noastre pozitive în sisteme concrete. Aici e nevoie de responsabilitatea politică, de responsabilitatea guvernelor, în așa fel încât să ajungem la o soluție concretă. Este responsabilitatea Parlamentului European, a Comisiei. Dar e nevoie de o responsabilitate mai mare din partea statelor membre. Nu are sens să facem tot felul de sugestii aici, la acest nivel european, dacă statele membre nu dau dovadă de voință ca să facă ceva. Mai am câteva comentarii în încheiere în ceea ce privește voluntariatul. În primul rând, da, mi se pare o problemă interesantă. Se poate adăuga câte ceva și despre voluntariat. Nu e o problemă. Aș dori însă să subliniez aspectul de responsabilitate al instituțiilor publice aici. Nu putem să ignorăm responsabilitatea aceasta. Trebuie să știm să responsabilizăm agenții economici, sistemul de învățământ, autoritățile publice. Toate aceste, toți acești actori trebuie să fie implicați în rezolvarea problemelor, în rezolvarea problemei abandonului școlar, după cum spunea domnul Morgan și așa mai departe. Reducerea inegalităților este și el un obiectiv esențial. Am uh, putut să împărtășim experiențe de la nivelul regiunilor în acest domeniu, însă, iată, am avut și experiența cu Gutenberg, care, unde este o rată a șumajului de zero, și apoi și experiența din Catalonia, de unde provin eu, Acolo șomajul este de aproximativ 50%. Iată, asta este Europa. Asta este Europa, același sistem funcționează în Europa, însă în statele membre, în regiunile Europei există eșecuri foarte concrete. Vă mulțumesc că te-am avut de spus. Per questa... Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport promițător. Cred că s-au adus numeroase contribuții interesante astăzi, dar fundamentale sunt câteva elemente. Introducerea sau sistematizare, cred că este cuvântul magic, pe nivelul regional, național și european. Există, cum arăta și Comisia, multe oportunități care pot fi sistematizate. De ce să nu venim cu niște acorduri cadru legate de aceste experiențe legate de stagii, de astfel de tipuri de formare și alte tipuri de formare care ar trebui puse în legătură unele cu altele. Apoi, așa cum arăta doamna Caberebelt, există o îngrijorare a Parlamentului European care s-a dovedit fundamentată. E adevărat că în regulament se spune că Comisia poate, dar nu trebuie, să uh, facă o um, eforturi pentru a uh, insista asupra caracterului de, recunoaș de recunoaștere a acestor diplome obținute în cadrul acestor uh, programe. Și un al treilea element, așa cum arăta și domnul raportor, rolul tipului de formare non-formal sau informal. Și să nu uităm uh, de voluntariat, de exemplu, alte forme de dezvoltare a competențelor la nivel transversal. În orice caz a fost un, o prezentare extrem de interesantă și mulțumesc domnului Maragal. Vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 24 noiembrie. Mulțumesc și Comisiei pentru colaborare și acum Avem 20 de minute de întârziere pe care va trebui să încercăm să le recuperăm. Proiectul de raport, pe marginea căruia eu însă sunt raportoare, nu vă supărați, știu că așa se întâmplă joi, uh, multă lume vrea să plece, dar să știți că la 11 avem uh, o prezentare privitoare la un studiu extrem de interesant, de aceea V-aș ruga, dacă chiar nu sunteți obligați să plecați, să rămâneți totuși în sală ca să ascultați această prezentare deosebit de interesantă. Foarte succint, eu am prezentat un proiect de raport destinat Comisiei pentru egalitatea între sexe, destinat deci femeilor, și am insistat asupra perspectivei de gen a sărăciei și pe problema reducerii sărăciei. Am uh, insistat asupra șase puncte, pentru că am avut un spațiu limitat, care poate că ar trebui aprofundate. Așa cum am încercat să subliniez, cred că e important este să spunem că avem o agendă foarte importantă, Agenda 2030, în care se spune că toți copiii, băieți și fete, trebuie să parcurgă întregul ciclu de formare, de instruire. Acestea sunt elementele fundamentale pentru a reduce sărăcia și, iată, criza a adus la iveală o dificultate în creștere, problemele de sărăcie cu care se confruntă copiii, băieți și fete. Există date îngrijorătoare în anumite țări, dar chiar la nivel european. E vorba de un copil din patru care este sărac. Deci, o problemă și mai mare o reprezintă vulnerabilitatea sporită a fetițelor. Accesul la servicii destinate copiilor foarte mici, la educație gratuită și de bună calitate sunt fundamentale pentru a garanta egal, șanse egale. Iar copiii, băieți și fete, și acest lucru este consfințit în toate legislațiile naționale ale statelor membre, trebuie să beneficieze de acces egal la aceste servicii, trebuie reduse stereotipurile în materie de perspective de carieră și asta chiar dacă știm că în materie de rezultate școlare în Europa și chiar în țara mea, fetele sunt deasupra băieților. Iată deci că în ciuda acestui lucru au probleme mai mari de acces. Integrarea dimensiunii de gen în diferitele forme de instruire. Aici ai nevoie de o abordare neneutră deci trebuie consolidată identitatea băieților, respectiv a fetelor, în cadrul programelor școlare. Trebuie însă să existe și o manieră de a evalua impactul atât al conținutului, cât și al programelor, uh, al politicilor, îmi cer scuze, în materie de educație din acest punct de vedere. Și o chestiune semnalată chiar la nivel internațional, nu doar european, este accentuarea modului de a investi în uh, formarea tinerilor, a fetelor, nu doar în materie de instruire propriu-zisă. Toate statisticile ne arată că e mai important în scopul creșterii nivelului de instruire al copiilor, nivelul de instruire al mamelor decât al tatelor, al taților. În țările sărace, mai ales, diferența o face nivelul de instruire al mamei pentru a uh, garanta și nivelul de instruire mai bun al copiilor și alimentație corectă și așa mai departe. Deci e o chestiune strategică. Apoi, Știm că trebuie să vorbim și de vulnerabilități, să nu uităm de familiile de imigranți, de familiile monoparentale. Trebuie vorbit și de stilul de viață, de sănătatea fizică și mentală, deci toți acești factori de care trebuie să se țină seama în cadrul politicilor și strategiilor în materie de educație pentru a se preveni orice formă de abandon școlar sau de discriminare în parcursul educativ. Un element important asupra căruia ne-am aplecat îl reprezintă standardele de calitate ale ofertei educaționale în țările de primire a migranților, a refugiaților, adică în țările noastre, dar trebuie în același timp să garantăm un anumit nivel de educație și în taberele de refugiați. Ieri am aflat o dată îngrijorătoare, a apărut în presă, 450 de mii de copii refugiați în taberele de refugiați din Turcia au rămas fără școală, fără acces la orice formă de educație. Este inacceptabil. Am discutat cu doamna Mogherini, așteptăm răspunsul, fără discuție că și în Parlamentul European va exista un, o implicare mai mare pe tema aceasta și la viitoarea ședință plenară, dar trebuie să ținem seama deci de drepturile copiilor și din aceste tabere de refugiați, copii care se confruntă acolo cu încă un nivel de discriminare. Apoi, cât privește fetele, iată, un lucru bun. Mai mulți băieți sunt aceia care părăsesc uh, școala timpuriu decât fete, L'obbligo per le ragazze continua a essere abbastanza differenziato. Și eh, există și o diferențiere în materie de subiecte, de, îmi cer scuze, de obiecte școlare preferate, științe sau științe sociale. Fetele au mai puține ocazii uneori, poate chiar și inclinații către anumite discipline școlare, științele exacte, de exemplu. Uh, în sfârșit, toate aceste elemente sunt cuprinse în acest raport pentru care puteți înainta amendamente până miercuri 18 noiembrie la ora 11. Votul în cadrul Comisiei pentru Cultură va avea pe 7 decembrie, în Comisie FAM. De asemenea, dacă aveți solicitări de intervenție, cât timp ne-a mai rămas? Ne-a mai rămas, a mai rămas șase minute. Deci nu vă supărați, mai putem lua doar două intervenții. Doamna Chartier și apoi doamna Evans. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați făcut o prezentare minunată a acestui proiect, la care țineți foarte mult și pe marginea căruia colaborăm deja de mulți ani. Voiam să intervin asupra a trei chestiuni în cadrul acestei prime runde de discuții. Prima chestiune o reprezintă orientarea, orientarea școlară. Cred că în raportul nostru ar trebui să se regăsească foarte clar voința europeană ca orientarea să depășească stereotipurile discriminatorii între băiați băieți și fete, precum și cele legate de uh, implicarea băieților și a fetelor în diferite rețele profesionale și despre asta trebuie discutat între noi, dar și cu federațiile. Am avut acțiuni care au funcționat foarte bine. De exemplu, una dintre ele se numea Aceste tehnici sunt pentru ea. Iată, sloganuri care pot încuraja o tratare corectă a problemei. Sau în domeniul construcțiilor. În primul rând, băieții sunt orientați către profesiile acestea, dar și femeile pot excela în cadrul diferitelor meserii din cadrul construcțiilor. Pentru că și aici lucrurile s-au schimbat foarte mult, meseriile s-au schimbat foarte mult. Al doilea lucru, um, pe marginea căruia cred că raportul dumneavoastră ar trebui să spună lucrurilor pe nume, este următorul. De-al minter, la punctul 6, vorbiți și dumneavoastră de acest lucru, este vorba de cei care ies din parcursul școlar fără calificări. Și, într-adevăr, e vorba mai mult de băieți decât de fete, dar acesta e poate singurul element unde nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu cred că se leagă aici de statut, ci de o problemă de comportament. Un băiat care se plictisește la școală are tendința să înceapă să, să se agite în clasă, să vrea să iasă din clasă, în timp ce fetele preferă în aceste situații să se închidă în ele însele, să stea liniștite. Deci, iată, o problemă de care cred că ar trebui să ținem seama. Pentru că și din acest motiv, cadrele didactice nu se poartă la fel cu băieții și fetele care sunt în dificultate, să spunem, din punctul de vedere, din punct de vedere școlar. Deci, ar trebui să li se acorde o a doua șansă pentru a insista asupra unui element de corecție foarte important. Și o ultimă chestiune la care aș dori să mă refer este impactul familiilor monoparentale asupra copiilor. Și aici există o problemă foarte concretă, o problemă socială foarte importantă. Și anume că familiile monoparentale nu sunt excluse, nu sunt protejate în fața situației ca un părinte sau părintele, în cazul acesta, să fie bolnav, de exemplu, de o boală care necesită tratamente îndelungate, o boală pe termen lung, cum ar fi cancerul. Gândiți-vă că în situația aceasta se inversează rolurile, copilul devine tutorele părintelui său. Ce înseamnă acest lucru, de fapt? Înseamnă că în cadrul educației nu mai putem vorbi de șanse egale. Nici în așa numitul acces la sărăcie, dacă îmi permiteți să mă exprim astfel, nu mai avem, deci, o situație de egalitate cu ceilalți copii. Și cred că și aici ar trebui să intervenim cu acțiuni de corectare. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Sunt perfect de acord cu aceste elemente suplimentare și aveți toată deschiderea mea să le includem în raport. Și acum, doamna Evans, vă rog. Și apoi domnul Diaconu. Prego. Thank you very much. Um, thank you for the report mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru acest raport. Cred că aspectele menționate sunt foarte interesante, precum și mm, aspectele menționate de colega Moran Chartier. Problema excluziunii este o problemă foarte mare, mai ales în rândul femeilor, și din nefericire este o tendință consistentă. Aș dori să mă refer la ceea ce ați scris la alineatul 4. 85% din familiile monoparentale sunt familii cu o mamă, practic, și nu cred că s-a evaluat corect impactul crizei economice asupra acestor familii monoparentale. E nevoie de o astfel de evaluare. De asemenea, în ceea ce privește piața muncii, femeile de multe ori sunt dezavantajate față de bărbați, în ciuda faptului că ele se descurcă mai bine în școală. E nevoie să adresăm și problema atitudinii. Cultura are un rol major în acest domeniu, precum și competențele lingvistice. Accesul la educație bună este strâns legat de competențele lingvistice. Trebuie să ne asigurăm că tinerii nu sunt excluși. Trebuie să oprim, trebuie să creăm noi oportunități. trebuie să facem referire și la eforturile care sunt uh, realizate deja în întreaga Europa. Există organizații excelente în întreaga Europa. În țara Galilor, de unde provin eu, există organizații numită Halaitei, care în galeză înseamnă Fair Play. Ea primește fonduri europene și încearcă să contracareze stereotipurile, în așa fel încât toți tinerii să aibă șanse egale. Sunt de acord ca educația să aibă un rol foarte important în acest raport, dar cred că raportul poate fi îmbunătățit. De aceea voi prezenta sugestii în acest sens. Vă mulțumesc. Grație. Mulțumesc foarte mult. Și acum domnul Diaconu. Apoi comisia poate dorește să intervină. Vă rog, cu microfon. Dacă, cel puțin teoretic, asistenții noștri trebuie să fie mai bine pregătiți și mai isteți decât noi deputații și dacă realitatea aceasta, dacă o privim, asistenții noștri sunt mult mai multe fete decât băieți, ca și la interpreți, înseamnă că doamna Silvia Costa are dreptate. Fetele sunt mai istețe decât băieții. Ă, n-a fost o glumă, a fost o realitate. Uh, ca să fiu și serios în final sărăcia în principiu și întotdeauna este o dramă dar dacă e vorba de copii e o tragedie. orice putem face pentru asta este un lucru de mare noblețe și obligație. Grazie, grazie per questa sottolineatura. Eh, Commissione, c'è qualche intervento? Grazie. Mulțumesc, Comisia, dacă are vreo intervenție, vă rog. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru aceste sugestii care au fost făcute. Aș dori să sugerez și eu ceva la partea unde se vorbește despre uh, educația timpurie și îngrijirea copiilor. Comisia consideră că este o pârghie extrem de importantă în așa fel încât să adresăm problema sărăciei și în rândul părinților, dar și în rândul copiilor, bineînțeles. Accesul la servicii de îngrijire pentru copii de multe ori este o problemă care nu permite părinților să lase copiii în grijă celor servicii și să-și găsească un loc de muncă. De asemenea, știm că au o influență asupra dezvoltării cognitive asupra copiilor. Acest lucru este important în așa fel încât să distrugem cercul vicios despre care vorbeam. Comisia a depus foarte multe eforturi ca să sprijine dezvoltarea acestor servicii. A încercat să facă acest lucru prin intermediul fondurilor europene, prin intermediul semestrului european. Bineînțeles, am luat notă și de provocările cu care se confruntă familiile monoparentale. Acestea sunt o îngrijorare și pentru noi și am încercat să monitorizăm situația și să adresăm această problemă în cadrul semestrului european. Vă mulțumesc. Conto, conto naturalmente sulla... Mulțumesc și desigur contez pe colaborarea dumneavoastră. Mulțumesc tuturor, le mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la această dezbatere. Aveți toată deschiderea și disponibilitatea mea și vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 18 noiembrie, ora 11. Așadar, dragi colegi, aș dori să trecem la un subiect uh, foarte interesant acum. Urez bun venit oaspetelui nostru care tocmai a sosit, oaspeților, sunt mai mulți, e vorba de cercetători. The, no, Ecco, ok. Allora, intanto volevo salutare... Așadar, aș dori să urez bun venit delegației de vizitatori, o delegație din Franța. E vorba de director de școală și de inspector școlar din Burgogne, invitați de colegul nostru, Edouard Martin, pe care îl salut. Le mulțumesc pentru prezență. Au înțeles și domniile lor că e vorba de o temă deosebit de interesantă și această cercetare este așteptată de multă vreme de comisia noastră. Cred că ea va aduce o contribuție semnificativă a activității noastre, precum și perspectivelor unei teme care a mai apărut în discuțiile noastre și anterior, și anume internaționalizarea învățământului superior. Ok. Allora, eh, voi sapete che eh, l'obiettivo, insomma... Știți că Obiectivul acestui studiu este acela de a analiza, dintr-o perspectivă critică, situația și perspectivele situației în curs în materie de internaționalizare a învățământului superior european. E o bază importantă de lucru. Studiul a vizat numeroase state europene și important să vedem și elementele negative și elementele pozitive aduse la iveală de această experiență. e important să avem în vedere în mod mai sistematic și mobilitatea europeană și rolul său în materie de muncă și de studiu. Trebuie văzut în ce măsură e nevoie de mai multe date, cunoștințe și probe în acest domeniu. Am apreciat uh, deosebit studiul dumneavoastră pe care ni-l veți prezenta acum și uh, aș dori ca în baza sa să venim cu recomandări și cu sugestii de strategie Studiul pe care îl veți prezenta acum va fi prezentat de doamna Fiona Hunter, Centrul pentru Internaționalizarea Învățământului Superior, Universitatea Catolică din Sacro Cuore Milano și doamna Eva Egron Polak, Asociația Internațională a Universităților. Aveți și niște, aveți o prezentare în PowerPoint din câte văd, se vede aici pe ecran deasupra. Am să vă dau cuvântul, mulțumindu-vă încă o dată pentru prezență și apoi vom putea organiza și o dezbatere cu, co cu pre colegii prezenți. Nu sunt foarte mulți, dar sunt de foarte bună calitate. Am avut o, astăzi o uh, dezbatere foarte importantă și câțiva dintre colegi nu au putut să rămână până la sfârșit, au trebuit să plece. În orice caz, conținutul prezentării dumneavoastră va fi adus la cunoștința tuturor colegilor și fără îndoială că vor exista contribuții din partea tuturor ulterior. Le dau cuvântul aș așadar uh, celor două doamne, Hunter și apoi doamna Egron Polak. Vă rog. Bună dimineața tuturor! Eu voi susține prezentarea în această dimineață, iar colega mea, Eva, va comenta pe marginea câtorva slide-uri. Eu sunt Eva Egron Polak, și, ca un prim punct, va trebui să îmi cer scuze pentru că la 12 fără 20 va trebui să plec pentru a prinde un zbor către Malaezia care a fost programat înainte de uh, planificarea acestei intervenții. Așadar, voi face câteva comentarii cu privire la prezentare. Sper să pot răspunde și la câteva uh, întrebări pe care le adresați, dar Fiona va fi uh, cea care va discuta despre cele mai importante aspecte. Permiteți-mi să încep prin a vă reaminti că întrebarea pe care am adresat-o a fost următoarea. Care este statul de bază uh, cu privire la internaționalizare? Uh, care ar trebui să fie obiectivul nostru? Ei bine, această prezentare încearcă să sintetizeze în câteva slide-uri două părți ale acestei întrebări adresate. În primul rând, dorim să vedem care este um, perspectiva actuală și care sunt dispozițiile internaționalizării învățământului superior în Europa am uh, analizat câteva studii din Europa și din afara Europei pentru a ne face o idee mai bună cu privire la toate aspectele analizate, iar apoi, în cea de-a doua parte a prezentării, ne vom referi la care ar trebui să fie direcția în care ne îndreptăm. Și uh, am dorit să discutăm despre o direcție de viitor dorită și poate să sugerăm că direcția către care ne îndreptăm acum nu este în mod necesar cea pe care o percepem ca fiind cea mai potrivită pentru Europa. Unul dintre punctele cele mai importante care au rezultat pe urma acestui studiu a fost faptul că internaționalizarea în sine este un fenomen foarte nou. Este un cuvânt nou. Cu toții în limbele noastre ne chinuim să îl pronunțăm încă. Dar fie că este vorba că vorbim despre regiuni, țări, instituții sau uh, alte departamente din cadrul instituțiilor, ei bine, este uh, un concept foarte larg și nu este un model care să se potrivească pentru toate structurile posibile. nu îl putem lua cu copii și paste. Este un uh, fenomen care se schimbă mereu și istoria recentă a evoluat rapid. Influența este Eh, date de mulți factori socio-culturali, economici eh, și de altă natură. Am subliniat factorii economici pentru că acesta este un motiv care începe să domine la nivel internațional. Am observat acest lucru prin eh, tendința privatizării în domeniul învățământului superior, iar internaționalizarea se identifică cu o tendință a acestui termen. Așadar, Uh, în anumite țări, UK ar putea fi o excepție, se observă o trecere de la internaționalizare, înțeleasă ca uh, un proces uh, realizat pentru cooperare, către mai multă competiție. O parte a studiului analizează de asemenea contextul global și tendințele care au loc la nivel global pentru a plasa mai corect evoluțiile europene într-o perspectivă globală. Acesta a fost rolul pe care Asociația Internațională a Universităților l-a jucat. Există părți ale raportului care analizează tendințele globale, în plus pe lângă rapoartele de la nivel de țară. Iar noțiunea de uh, motor economic este una dominantă și a fost vociferată de multe țări din afara Uniunii Europene. Acestea nu pot beneficia de modelul european care este mult mai colaborativ în cadrul regiunii. Cum ieși din Europa și te îndrepți către America de Nord, către Asia, ei bine, motivația economică devine cu atât mai puternică. Așadar, raportul a analizat și aceste tendințe globale și motivul pentru care uh, ar trebui uh, direcția în care ar trebui să meargă acest fenomen al internaționalizării mai degrabă decât uh, locul unde se plasează acum. O altă tendință este faptul că um, se înregistrează o importanță strategică a acestuia la toate nivelurile, fie că este vorba de cel regional, uh, de țară sau instituțional. Observăm o tendință, cel puțin la nivel politic, către o abordare mai strategică și mai cuprinzătoare a internaționalizării. Observăm în fiecare țară dezvoltarea de strategii uh, de țară pentru internaționalizare, ceea ce este mai evident în țările care au ambiții naționale mai puternice. Așadar, cu cât internaționalizarea poate să fie uh, conectată la agenda națională și dacă se întâmplă acest lucru, prioritățile sunt mai mari în acest domeniu. Și cu cât sunt mai mari, cu atât internaționalizarea uh, va fi mai uh, puternic conectată la strategiile naționale. Instituțiile dezvoltă tot mai mult strategii pentru internaționalizare. În cadrul acestor strategii observăm un mai mult, mai multe activități, mai multe programe, mai multă mobilitate, totul primește un plus. Așadar, încotro ne uităm, observăm că această strategie este îndreptată spre creștere. Un uh, lucru pe care l-am uh, observat este că uh, deciziile pornind de la probe sunt greu de luat, pentru că în multe cazuri nu beneficiază de datele necesare pentru a își justifica deciziile. Există multe uh, date europene utile, însă majoritatea sunt, uh, în majoritate sunt folosite cele de la nivel de țară. O altă tendință clară este regionalizarea. Tot mai multe țări încearcă să dezvolte regiuni pentru internaționalizare. Privesc către vecini pe care îi consideră parteneri pentru internaționalizare. Iar Europa uh, este un model în acest sens. Cel mai bun model nou pentru internaționalizare în lume este modelul european, aș uh, spune. Câteva comentarii cu privire la informații, la date și la cifrele care au fost vehiculate. Un lucru care este clar este faptul că uh, datele uh, pe care le avem cu privire la mobilitate pot fi ușor de evaluat. Există aici o tendință de a concentra concentrarea pe mobilitate. Însă, există și multe alte dimensiuni ale procesului și unele dintre ele sunt mai dificil de uh, comensurat. Multe dintre ele au însă un impact mai mare asupra uh, instituțiilor, asupra studenților. Deci, analizând numărul de studenți, uh, nu este suficient. Regionalizarea care are loc acum Uh, este un fenomen cât se poate de clar, care are loc și în Asia, Africa, America Latină și ei observă modelul european per total și îl consideră un model uh, de urmat. Fie că se uită la mobilitate sau la uh, diplomele comune sau la practica recunoașterii reciproce. Deci nu vorbim numai despre modelul Erasmus, care este privit, ci uh, activitățile europene sunt luate drept model per total. În Europa, totul a început cu Erasmus. Oriunde privim în Europa, acest model, împreună cu ceea ce a adus el, fie că este vorba despre procesul de la Bolonia sau alte procese, ei bine, acestea au creat o bază comună și un motor pentru internaționalizare și impactul a, s-a resimțit și în alte părți ale lumii. A existat această tendință uh, de mainstreaming a internaționalizării învățământului superior. Există însă câteva lacune. Există dezbateri multe cu privire la internaționalizare. Politica nu uh, se potrivește întotdeauna cu practica și trebuie să fim realiști. Uh, nu au existat realizări clare și egale în Europa și există multe provocări cu care ne vom mai confrunta pe viitor. Unele dintre ele le-am auzit în această dimineață. Un rezultat interesant în studiul nostru global, în sondajul nostru când am analizat provocările, a fost că chiar și în Europa, care a înregistrat cele mai multe progrese în ceea ce privește internaționalizarea, de exemplu, chestiunea recunoașterii perioadelor de studiu și a creditelor rămâne în continuare un risc important. Alte provocări și riscuri se referă la faptul că internaționalizarea este disponibilă numai acelora care și-o pot permite. Așadar, accesul echitabil la șanse, la oportunitatea internaționalizării, inclusiv la mobilitate, reprezintă un motiv de îngrijorare pentru instituții. În fine, Așa cum a spus și Fiona, una dintre provocări este faptul că s-a repercutat în mod diferit asupra diferitelor părți din Europa. Așadar, uh, putem să observăm și acest exod al creierelor în interiorul Europei, pentru că anumite regiuni uh, au rămas fără studenți care s-au mutat către alte țări. Pentru Africa, aceasta este o provocare, dar apare și în Europa atunci când uh, privim modul în care această dinamică se repercutează asupra țărilor europene, tipul de strategie uh, pentru internaționalizarea învățământului superior care uh, se conturează se concentrează pe trei domenii cheie. Vorbim aici despre uh, un câștig economic pe termen scurt sau lung. Prin recrutarea studenților internaționali se construiesc relații cheie cu anumite țări. Uh, Observăm de asemenea că sunt recrutate talente pentru poziții internaționale, astfel se creează vizibilitate, se creează um, profile. Cunoașteți care este impactul tuturor acestor lucruri și un focus puternic pe mobilitate, pentru că modelul european a accentuat în mod special mobilitatea ca o componentă cheie a internaționalizării ceea ce dorim să sugerăm și la asta ne-am uitat uh, de la început și spre direcția asta cred că ar trebui să ne îndreptăm spre viitor. Ei bine, este nevoie de o abordare ceva mai coprinzătoare a internaționalizării și cred că uh, un termen mai bun uh, ar fi o abordare coerentă. Internaționalizarea la nivel instituțional trebuie să fie una cu sens. Nu este un model de uh, o măsură potrivită pentru toată lumea. Uh, Trebuie să mutăm focusul de la mobilitate, pentru că mobilitatea este un lucru grozav. Nu trebuie să ne oprim să facem acest lucru, însă trebuie să oferim acces la internaționalizare. De aceea focusul trebuie deplasat către curicula. Trebuie să vedem ce tip de învățare trebuie să dezvoltăm astfel încât să putem să dăm naștere cetățeanului global. Persoane care reușesc să înțeleagă, să găsească locuri de muncă într-un mediu global. Deci care sunt caracteristicile absolvenților activităților uh, care trebuie să fie dezvoltate astfel încât să se ajungă la acest rezultat. Deci, nivelul programelor la acest nivel trebuie să aibă loc discuția academică și uh, esența, conținutul programelor trebuie luat mai puternic în vizor. Unul dintre lucrurile care trebuie subliniate încă o dată dintr-o perspectivă mai largă decât cea europeană, e bine, programele de mobilitate uh, au un obiectiv de 20%, însă, în continuare, 80% dintre studenți nu vor merge nicăieri pe perioada studiilor lor. 152 de milioane de studenți există la nivel european și numai uh, 3% dintre ei vor beneficia de această oportunitate. Deci, dacă nu analizăm curiculele și dacă nu înțelegem că ceea ce învățăm și ceea ce face cercetarea la nivel superior uh, trebuie internaționalizat, ei bine, nu vom reuși să ajungem decât la acest mic grup țintă, un grup elitar. Este important ca internaționalizarea să fie conectată mai puternic, într-un mod coerent de misiune. Ea trebuie să deservească obiectivele uh, generale ale învățământului superior. Nu reprezintă un uh, obiectiv în sine. Și trebuie să abordăm câteva provocări cheie care sunt uh, de natură internațională. Deci, învățarea și programele pe care le oferim reprezintă, de fapt, cheia. Fără microfon, intervenția. Sunt conștientă că avem puțin timp, așadar vom trece rapid prin ultima parte a prezentării. O voi lăsa pe Eva să mai comenteze puțin la sfârșit. Studiul vă va spune cum credem că putem să ne atingem obiectivele și o parte importantă a studiului este faptul că am analizat definițiile acceptate în mod obișnuit pentru internaționalizare. Și ne-am gândit că poate am putea să mutăm focusul uh, cu privire, focusul cu privire la scopul internaționalizării în cadrul definiției. Definiția folosită cel mai des este cea a lui Jane Nye, procesul de integrare a unei dimensiuni internaționale, interculturale sau globale în scopul, în funcțiile um, sau în educația uh, superioară. Ei bine, această definiție a fost folosită și s-a dezvoltat în ultimii 15 ani. Ea deschide o oportunitate de a veni cu o proprie interpretare a internaționalizării și aceasta poate fi adaptată la propriile nevoi. Reformulând această definiție, noi am adăugat uh, la ea procesul intenționat de integrare a dimensiunii internaționale, interculturale și globale. Și de asemenea, am dorit să explicăm de ce facem acest lucru, pentru că dorim să sporim calitatea educației și cercetării pentru toți studenții, pentru toți participanții și să contribuim într-un mod rezonabil la evoluția societății se vorbește despre un proces intenționat pentru că dorim să accentuăm faptul că acesta trebuie să aibă sens pentru propria uh, misiune, pentru propriul obiectiv și că implică uh, evaluare, decizii, opțiuni și de asemenea acțiune. Deci nu doar să vorbim despre asta, ci să și acționăm. Internaționalizarea învățământului superior este pentru toată lumea, pentru că vrem să subliniem că este importantă conștientizarea. Uh, o dimensiune mai inclusivă și mai puțin elitistă este foarte importantă. Iar componenta de străinătate este foarte importantă, dar trebuie să devină parte integrată a unei curicule internaționalizate pentru toți. Acest lucru are implicații uh, în ceea ce privește angajamentul la nivel internațional și, de asemenea, sprijinul în acest domeniu. Și, de asemenea, se accentuează odată în plus că uh, um, internaționalizarea învățământului superior nu trebuie să fie un obiectiv în sine, ci trebuie să sporească calitatea și să contribuie la evoluția socială. Ceea ce spunem este că nu ar trebui să ne concentrăm numai pe câștigul economic prin internaționalizare. Iar ultimul cuvânt îl are Eva. Mulțumesc foarte mult! Cred că definiția internaționalizării, care a fost utilizată și care a dus la un consens destul de larg, se poziționează într-un sector neutru. Iar eu nu cred că este atât de neutră, pentru că există niște motoare în spatele instituțiilor și a academiilor. Așadar, noua definiție se concentrează și subliniază scopul general, care nu este de natură economică în principal, ci de natură academică, științifică. Și, în acest sens, cred că această definiție este mult mai utilă și urmărește mai bine scopul stabilit. Poate fi evaluată în termen de impact al internaționalizării asupra calității și asupra modului în care sunt abordate aspectele locale și globale. Un ultim comentariu. Europa are o mare șansă, dar și o responsabilitate uriașă, pentru că este considerată, privită ca un model. Este așadar foarte important ca politicile europene, politicile Comisiei Europene și ale instituțiilor acesteia să reflecte o parte dintre aceste valori ale învățământului superior, faptul că este un bun public. Și De asemenea, Europa, chiar fiind privită ca model, trebuie să învețe în continuare de la alții, pentru că acesta este, acesta este o șosea cu două sensuri, nu una cu un sens unic. Dar asta cred că este clar. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu ringrazio davvero molto. Vă mulțumesc foarte mult pentru această, acest rezumat extrem de semnificativ și bogat pe care l-ați făcut al uh, acestui studiu deosebit de important. Și aș insista asupra mesajului centra, central, și anume o regândire a internaționalizării procesului de educație la nivelul învățământului superior. În această etapă în care numeroase programe în materie de internaționalizare au fost relansate și în urma discuției pe marginea procesului de la Bolonia, Cred că este foarte importantă munca dumneavoastră, care a vizat, să nu uităm, 17 țări, nu doar dintre statele membre, ci și țări din afara Uniunii Europene. A fost o muncă deosebit de interesantă, care ridică două provocări în discuție. Vorbeați de o participare la programele în curs, printre care și Erasmus, mai centrată pe instituții Cred în același timp că ar merita să deschidem chiar anumite dialoguri cu universitățile pentru a internaționaliza învățământul superior nu doar printr-o experiență de studiu în afara țării, ci și prin îmbogățirea propriilor programe de studiu prin crearea de oportunități noi, la fel de legitime, cum ar fi creșterea oportunităților a șanselor economice, a vizibilității, dar în special investirea în persoane, în oameni și mai multă echitate, nu doar mai multă calitate în sistemele de învățământ. Mi se par uh, toate subiecte deosebit de interesante și am impresia că am întors cumva foaia discursurilor obișnuite pe care adesea noi înșine le facem pe marginea situației actuale. Știți că noi am purtat o luptă pentru o sporire a resurselor pentru Erasmus+. Plus, Așadar, am încercat să reducem acest, aceste inegalități. Dar e important să continuăm să luptăm pentru oferirea de șanse egale tuturor. Mulțumesc încă o dată pentru perspectiva pe care ne-ați oferit-o prin studiul dumneavoastră. Și acum voi deschide dezbaterea pentru colegii care s-au înscris la cuvânt. Există printre noi încă un uh, grup de vizitatori, iată, deci uh, avem încă vreo 10 oaspeți care provin din Asociația Studenților din uh, Suedia, invitați de colegul Max Anderson din partea grupului Verzilor. Le urez bun venit, nu știu unde sunt, sunt la, în spatele sălii, da? Iată-i, studenții din Suedia. Bun venit! Ne face plăcere că sunteți printre noi. Iar acum dau cuvântul celor care s-au înscris la cuvânt. Mai întâi, doamnei Svedrova, cred că și domnul Morganu s-a înscris la cuvânt, vă rog. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc uh, celor două doamne pentru faptul că ne-au prezentat acest studiu. Din nefericire nu am putut să-l analizez îndeaproape încă. Cum am putea noi folosi acest studiu? Îl putem folosi ca să discutăm uh, despre Erasmus+. Îl putem folosi ca să ne coordonăm într-o oarecare măsură învățământul superior la nivel european. Ca să facem acest lucru avem nevoie de informații la scară largă privind uh, situația la nivel european. Astfel de informații pot fi culese, dar ca să facem o evaluare corectă a situației avem nevoie de un studiu mai general. Aș dori să vă întreb ce părere aveți despre o astfel de abordare. Ambele ați uh, făcut referire la riscul exodului creierelor. Un astfel de exod afectează de cel mai multe ori statele noi membre în Uniunea Europeană, pentru că de multe ori tinerii din acele state sunt interesați, sunt mai interesați să studieze la universități de prestigiu din statele mai vechi membre. Dar situația se pare că se îmbunătățește. Programele structurale pe care le-am, ă, pro, programele structurale pe care le-am folosit ca să construim ă, noi centre de cercetare, de exemplu, în Republica Cehă, a avut un oarecare succes, în ciuda faptului că a avut anumite probleme cu menținerea studenților buni în țară. Aceste noi centre reprezintă un avantaj pentru țările respective, deoarece devin centre de excelență în domeniul respectiv în care lucrează. Ca atare, ele pot îndeplini obiectivele noastre de internaționalizare. Utilizarea fondurilor structurale ne poate ajuta. Totuși, aceste centre și alte zone se tem de exodul creierelor. Aș dori să vă întreb dacă ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre cum să facem față acestui exod, respectând în același timp principiile in internaționalizării. Ce alte instrumente mai avem pe lângă, cele instrument, pe lângă instrumentele financiare? Bineînțeles, este esențial să avem profesori buni în învățământul superior, profesori bine plătiți care să atragă studenți din străinătate. Este o întrebare în principal financiară, bineînțeles. Să asigurăm o, uh, o situație financiară bună pentru universități, mai ales din zonele defavorizate, dar sunt și alte soluții? Uh, Venta. Mulțumesc, colegul Venta. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doamna Sodrova a spus deja foarte multe lucruri la care doream să mă refer și eu. Vă mulțumesc amândorora pentru această prezentare. Știu că vă grăbiți să ajungeți la aeroport, dar uh, am și o întrebare. Ați vorbit despre excelul cărărilor. Aveți anumite cifre care ar putea să ne ilustreze mai bine care este situația, câți oameni pleacă, ce facem ca să îi uh, împiedicăm să plece? Ați analizat foarte multe programe aici pentru început, Erasmus. Cred că trebuie să continuăm cu programele și ați dat foarte multe definiții interesante, dar trebuie să ne concentrăm și pe educația la nivel, la educația superioară, învățământul superior. În statul meu constat că cooperarea între diversele instituții poate fi îmbunătățită, nu este tocmai bună, deci există foarte multe provocări pentru diversele instituții. Și ce se întâmplă când ajunge studentul la sfârșitul uh, parcursului școlar? Primește o diplomă. Și apoi ce face cu această diplomă la nivel regional și la nivel uh, mondial? Chi. Domnul Morgano, dar să nu uităm că vom avea posibilitatea de a citi studiul acesta care conține foarte multe, multe date. Deci ar fi foarte util uh, întâi să aprofundăm noi înșine în studiul acesta înainte de a solicita informații suplimentare, fiindcă mi se pare că avem o analiză extrem de bogată în studiul acesta. Și, de exemplu, m-ar interesa foarte mult analiza acelui iVersity, universitățile la distanță. Să vedem care sunt aspectele pozitive și mai puțin pozitive ale acestor lucruri. În orice caz, sunt foarte multe întrebări care, pe care dumneavoastră adresați, dar care își găsesc, de fapt, răspunsul chiar în textul acestui studiu, pe care vom avea ocazia să-l citim, dacă dorim. Te rog, Luigi. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult și pentru prezentarea făcută. Desigur, deocamdată nu putem reacționa decât uh, fără să fi citit textul. Asta este, sunt limite de care trebuie ținut seama. Însă, Trebuie să facem o lectură comparativă pentru a putea începe să construim cadrul pe care ni-l dorim. Pe de o parte trebuie analizate tendințele la nivel internațional, pe de altă parte trebuie văzut ce se întâmplă cu situația din statele membre în momentul de față. Așadar, am să fac nu mai mult decât să subliniez câteva lucruri și apoi am să mă refer la problema aplicabilității acestui studiu, că pentru că până la urmă asta e important. Din câte înțeleg, dumneavoastră susțineți o teză foarte clară, și anume că e nevoie de o instituționalizare a internaționalizării. Așadar, nu e vorba doar de mobilitate, e vorba de, de, de a face niște pași formidabili pentru că pentru a atinge scopul pe care îl uh, menționați e nevoie de parcurgerea unei serii de etape. Trebuie depășită dimensiunea strictă a actualității. Problema mm, pe ordinea de zi în momentul de față este, e adevărat, ocuparea. Dar ea e importantă nu numai pentru ziua de astăzi, ci și pentru viitor. Iar la nivelul formării profesionale, trebuie limitate dificultățile inutile și trebuie să permitem tinerilor să poată să se insereze în piața, de mu- în piața muncii la diferite niveluri. E o chestiune fundamentală. Apoi insistați asupra calității și acesta mi se pare un aspect la care nu se poate renunța, absolut fundamental. Pentru asta e nevoie de o reflexie puternică asupra sectorului academic din momentul de față, pentru că vă refereați în special la acest mediu universitar, academic. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră vă pronunțați pentru depășirea, dacă îmi puteți confirma acest lucru, depășirea dimensiunii de stat membru în această chestiune. Pentru a conjuga aspectul național cu aspectul de autonomie a universităților, să spunem, și aici recunosc o provocare culturală care mi se pare foarte interesantă, dar trebuie în același timp să ținem seama de faptul că există și anumită rezistență la nivelul universităților și chiar anumite poveri care trebuie îndepărtată pentru a putea depăși această limită. Dar odată mi se pare importantă, data aceea de la care v-ați referit dumneavoastră în materie de oportunități. Asta e data obiectivă pe care o avem în momentul de față. Prin urmare, trebuie insistat asupra acestor oportunități, acestor, acestor șanse. O altă problemă care mi se pare deosebit de importantă, dincolo de ce s-a făcut în cadrul procesului de la Bologna, Aereo, și mă lasă andare. Lei va, le va independentemente în Malezia. Da. Știu că doamna trebuie să meargă să prindă avionul, dar trebuie să spun și eu ceea ce mă îngrijorează. Pe fond, trebuie înțeles care sunt tipurile de reflexie ce trebuie desfășurate în ce privește programele școlare, pentru că sunt diferențe uriașe, de exemplu în materie de recunoaștere a diplomelor în diferitele state membre. Iată un element care se constituie într-un obstacol în momentul de față. Deci, iată, cercetarea de tip științific, să spunem, e foarte bună, dar trebuie să depășească aceste limite. Allora, eu ringrazio molto, come vede, la passione c'è. Mulțumesc foarte mult pentru răbdare și sigur că a fost o contribuție destul de aprofundată. Vă dau cuvântul ca să aveți timp să plecați în uh, Malaezia și vă reamintesc că vorbim de 17 state vizate, 10 uh, din Uniunea Europeană și 7 din afara ei, printre care Malaezia. Will, on the issue of brain drain. În ceea ce privește exodul creierelor și faptul că foarte multe instituții devin magneți pentru mobilitate prin intermediul creșterii, expertizei și excelenței, absolut de acord. Dar eu cred că trebuie să facem mai multe în ceea ce privește accesul la informații. În Republica Cehă, de exemplu, Universitatea Carol din Praga și altele sunt bine cunoscute în rândul uh, instituțiilor foarte numeroase din acea țară. Deci, prestigiul instituțiilor este și el foarte important ca să își mențină uh, gradul de atractivitate. Într-adevăr, avem rankinguri care creează o ierarhie a instituțiilor. Însă această ierarhie se pare că reprezintă un dezavantaj pentru instituțiile mai puțin cunoscute, în ceea ce privește autonomia, autonomia și concentrarea pe instituții. Mi-am dat seama că noi ne adresăm instituțiilor mai mult decât decidenților și Uniunii Europene. Raportul merge dincolo de acest lucru, dar ideea este că noi ne adresăm mai mult instituțiilor și acest lucru reiese în raport. În politicile naționale se constată o divergență între felul în care poate că se dorește a se pune în practică strategia națională, care poate că are anumite obiective, mobilitate, Mm, poziționare geopolitică și mai departe, și, pe de altă parte, nevoile instituțiilor. Deci avem o divergență între nevoile strategiei naționale și nevoile instituțiilor. Dar asta este responsabilitatea instituțiilor. Însă aveți dreptate să subliniați faptul că există această discrepanță. Abordarea din raport însă este mult mai, uh, mai uh, bună însă. Trebuie să vă părăsesc însă acum, îmi cer scuze. Vă rog. Aș dori și eu să fac câteva comentarii. Abordarea pe care o sugerăm noi este una de termen lung. Fără îndoială, dacă chiar dorim să obținem această internaționalizare, este un proces de lungă durată. Eu lucrez cu instituțiile pe internaționalizare și mereu spun că internaționalizarea expune și mm, aduce sub microscop, practic, toate slăbiciunile instituțiilor. Nu putem să facem tot aceleași lucruri ca până în prezent și să adăugăm și cuvântul internaționalizare. Aici e vorba de a îmbunătăți în mod real capacitățile instituțiilor. Trebuie să fim realiști, să nu ne bazăm doar pe retorică, ci să fim realiști. Orice instituție care dorește să facă acest lucru, orice guvern care dorește să facă acest lucru, care dorește să implementeze politici care să sprijine internaționalizarea, se poate baza pe foarte multe studii. Acestea au fost uh, realizate de către experți cu unelte, cu instrumente practice. Cred că lucrând și la programe, se poate ajunge la diverse modele pentru mobilitate. Un semestru sau un an în străinătate este o experiență minunată la nivel individual, dar nu este sustenabilă la nivel instituțional. Experiența pozitivă este mai degrabă la nivelul individului. Dacă integrăm însă în programă aceste lucruri, atunci mobilitatea va fi una dintre căile prin care se poate ajunge la obiectivele dorite, dar nu singura cale. Nu doar adresăm o lacună a instituției, ci și rezolvăm problema mobilității pe termen lung. Dacă avem un model internaționalizat pe termen lung, putem să analizăm și mobilitate pe termen scurt, mobilitate pentru o săptămână, care chiar are un impact pentru că face parte din programă. Studenții sunt pregătiți din timp și după aceea își continuă educația. Eu cred cu tărie în succesul Europei, Uniunii Europene în domeniul învățământului superior. Trebuie însă să ne bazăm și pe un spațiu virtual învățământul superior european în lume nu poate să se organizeze la o scară mai mare decât dacă devenim lideri în învățământul virtual. Astfel vom putea să oferim acces la educație mult mai multor oameni din Europa și din afara Europei. Există un potențial enorm aici. Ține de sinergii. Trebuie să ne gândim nu doar la învățământul superior, ci și la alte sectoare cu care putem colabora ca să devine toate aceste lucruri realitate. Vă mulțumesc. Anche per il suo sogno europeo. Vă mulțumesc inclusiv pentru acest vis european pe care și noi îl împărtășim. Cred că studiul acesta este unul dintre cele mai interesante care ne-au fost prezentate și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și pentru contribuții și vă invit pe toți să aprofundăm studiul acesta pentru că el se poate constitui într-o bază conceptuală care ne va permite să progresăm. Sunt și elemente care au rămas în afara acestei runde de discuții, de exemplu integrarea cu alte proiecte de mobilitate și cu acel iVersity, universitățile online. Împreună, toate acestea pot alcătui o ofertă extraordinară de foarte bună calitate și, în orice caz, Europa poate fi, dacă nu chiar este, un lider în materie vă referați și la riscul de uh, divergență între politicile naționale, care consideră că singura ofertă în materie de internaționalizare este mai multă mobilitate, și internaționalizarea independent de mobilitatea fizică a programelor școlare. Iată un element foarte nou în dezbatere și foarte interesant care ne aduce înainte o provocare extrem de puternică și de interesantă și acum voi da cuvântul Comisiei pentru a se referi la această chestiune. Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați cuvântul. Acum doi ani Comisia Europeană a publicat o comunicare Învățământul Superior European în lume, care arată dimensiunea internațională a învățământului superior luată în calcul de Comisia Europeană. Rezultatele studiului sunt 100% în linie cu conținutul comunicării Comisiei de acum 2 ani. Ea a fost publicată în momentul în care programul Erasmus Plus a fost lansat. El are o dimensiune internațională extrem de puternică și vorbea despre faptul că trebuie nu doar să vorbim de internaționalizare, ci și să o punem în practică. Ei bine, noi tocmai asta și facem, o punem în practică de 2 ani prin intermediul programului Erasmus+. Uneori poate există impresia greșită că Erasmus sau Erasmus Plus sunt programe care vizează doar mobilitatea. Nu! Erasmus face mult mai mult decât să promoveze mobilitatea. Când vorbim despre mobilitate, înainte de toate, așa cum s-a spus, noi nu considerăm că mobilitatea trebuie să fie un scop în sine, n-a fost cazul niciodată de-al minter, ci trebuie să fie doar un instrument pe care să-l folosească instituțiile de învățământ superior pentru a deschide uh, instituțiile lor în fața unor influențe internaționale de bună calitate. Și ce am făcut noi a fost nu doar să promovăm deplasarea studenților, ci și a personalului, pentru că, nu știu dacă v-ați referit la asta în prezentare, dar în orice caz în studiul dumneavoastră chestiunea aceasta se regăsește, dacă personalul didactic universitar nu-i motivat în materie de mobilitate, nu-l va promova nici în fața studenților. Tocmai de aceea îmi face plăcere să vă spun că anul acesta, datorită Erasmus+, Plus, vom uh, promova deplasarea a circa 30.000 de studenți și cadre didactice europene în afara Europei. Deci și cadre didactice și studenți. Deci e vorba nu doar de mobilitate din afara Uniunii Europene către Uniunea Europeană, ci și invers. Iată o, dovadă că uh, și noi avem interesul de a fi mobili în afara destinațiilor tradiționale. E un pic greu pentru că studenții sunt obișnuiți încă cu programele intraeuropene, dar e foarte important să fim mobili și pe axa Uniunea Europeană exteriorul ei. Apoi, în materie de strategie în domeniul internaționalizării, ea trebuie să fie foarte cuprinzătoare, trebuie să promoveze diferite tipuri de acțiuni, cum ar fi programele comune, de-al noi și a, a facem prin Erasmus și Erasmus Plus de mulți ani de zile, promovarea parteneriatelor. Vă referați la concurență. Da, există într-adevăr multă concurență. Uniunea Europeană trebuie să fie mai atrăgătoare pentru, ca destinație pentru uh, oamenii din mediul, mediul academic, dar tocmai de aceea, în cadrul Erasmus Plus, noi colaborăm foarte bine în materie de creare de capacități, deci susținem universitățile din alte părți ale lumii, Asia, Africa, America Latină, să se dezvolte. Deci nu se exclud uh, cooperarea și colaborarea, respectiv uh, concurența. Apoi vorbeați despre echitate, iată un element foarte important. Spuneați că el, ea se află în centrul uh, strategiei dumneavoastră, dar și a strategiei Erasmus+. Plus insistăm asupra studenților care vin uh, din uh, zone sau care au uh, un trecut mai defavorizant <clears throat> din punct de vedere social și economic. Tocmai de aceea, pentru că ne interesează foarte mult aceste lucruri, promovăm mobilitatea creditelor. Pentru că atunci când facem lucrul acesta, studenții sunt mobili, de exemplu, când vin în Europa pentru a obține o serie întreagă de credite, dar când se întorc la universitatea lor mamă, obțin diploma. Deci, da, putem vorbi de mobilitate în materie de uh, diplome de studiu. Deci este important să încurajăm studenții să rămână în Europa odată ce au dobândit o diplomă europeană. Apoi, uh, Uniunea Europeană și Comisia are numeroase dialoguri în materie de politică pe marginea politicilor de educație cu China, India, Mexic, Brazilia și așa mai departe. Dar există și dialoguri politice regionale cu Balcanii de Vest, cu țările din uh, zona Mediteranei, cu Turcia. Deci vorbim despre recunoaștere, recunoașterea creditelor, dar și a diplomelor, problema calității și așa mai departe. Deci avem o gamă vastă de instrumente la dispoziție. Cam atât voiam să vă spun. Și v-aș îndemna, dacă aveți interes, să vă uitați peste comunicarea Comisiei de acum 2 ani, pentru că e un document pe care îl consider de foarte mare actualitate, ascultând prezentarea pe care ați făcut-o, ați făcut-o dumneavoastră. Și încă un lucru pe care voiam să-l menționez, îl reprezintă absolvenții. Aceștia sunt uh, vectori foarte importanți pentru promovarea internaționalizării, nu numai la nivelul țărilor, ci și la nivelul universităților din, și chiar la nivel european, pentru că menținem așa cumva uh, vie și activă această rețea a absolvenților pentru a promova uh, diplomația în materie de internaționalizarea învățământului superior. Și apoi, ultima chestiune, știți că pentru, în, ce materie, în materie de strategii în materie, să nu uităm că strategiile acestea trebuie să fie strâns legate de alte strategii naționale, în special în ce privește dezvoltarea, migrația. The national, uh, the... Uniunea Europeană și diferite alte țări depun eforturi pentru a atrage tinerii către Uniunea Europeană, transformând-o într-o destinație interesantă pentru aceștia, numai că apare problema vizelor și atunci, practic, venim cu o contradicție uh, între politicile noastre proprii, la care cred că mai trebuie să lucrăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații pertinente, vă mulțumesc uh, tuturor pentru contribuții și acum vă dau cuvântul uh, din nou în încheiere. Desigur, strategia dumneavoastră a fost cuprinsă chiar în studiul nostru. Colegul meu Hans de Vet a fost chiar uh, a făcut parte din echipa care a elaborat această strategie, deci am avut o perspectivă de ansamblu n-am avut timp suficient pentru a sublinia, așa cum aș fi dorit-o, măsura în care modelul european este cumva încer- reprezintă o sursă de inspirație, este un exemplu și este invidiat. Am, avem în Europa un fel de contrapondere a concurenței, și anume cooperarea, care este în centrul propriei noastre identități, în centrul modelului nostru european și care reprezintă o contribuție importantă prin intermediul programului Erasmus, Erasmus Plus și așa mai departe. Sunt elemente fundamentale. Și n-am avut timp de ajuns pentru a arăta cât de important este și să implicăm cadrele didactice. Pe scurt, aș spune că dacă trecem de la internaționalizarea Uh, dacă trecem uh, la internaționalizarea programelor școlare, acestea trebuie să reprezinte programe universitare, programe academice care nu se pot pune în aplicare decât cu implicarea cadrelor didactice din învățământul superior. De aceea trebuie să le susținem. Nu, nu e vorba doar de cadre didactice, de, de fapt, ci și de administratori care oferă servicii fundamentale și contribuie foarte mult la valoarea experienței studenților. Nu poți să înveți într-o clasă dacă n-ai pe ce să stai. Nu te poți gândi la viitor dacă trebuie să stai să-ți faci griji în legătură cu documentele tale de imigrație, de viză și așa mai departe. Deci sunt, există și această dimensiune administrativă care contribuie la experiența de studiu. Dar experiența din clasă este unică. Relația aceea dintre student și maestru, așa se întâmplă învățarea. Dacă nu ne ocupăm de această, această dimensiune, nu putem progresa și se pare că în Europa, potrivit uh, un, uh, unui recent studiu publicat în uh, Regatul Unit, trebuie să ne concentrăm asupra învățării cadrelor didactice, trebuie să revenim la origini, să vedem ce se întâmplă cu cadrele noastre didactice care muncesc prea mult, sunt plătite prea puțin și uneori nu mai au timp de ajuns pentru a-și pregăti uh, lecțiile așa încât să ofere studenților o experiență academică de bună calitate. Și în fine, cred în strategie europeană, cred însă și în faptul că pe termen lung va trebui să fim mai consecvenți, mai coerenți, să elaborăm sinergii. Vorbim despre internaționalizarea programelor de studiu, despre învățământul digital, toate aceste lucruri trebuie cuprinse într-un proiect unic. E nevoie de parteneriat pentru a oferi într-un spațiu virtual, digital, o experiență de studiu internațională. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A fost o dimineață deosebit de interesantă și cred că prin răspunsul dumneavoastră ați clarificat câteva elemente foarte importante. Așa cum arăta și reprezentanta Comisiei mai devreme, cred că trebuie să ne gândim la concurența pozitivă, la oferta universităților europene, care trebuie echilibrată prin colaborare, cele două valori importante. În același timp însă, aceste lucruri reprezintă o provocare în plus pentru universitățile noastre. Rămânem, vom rămâne în legătură, ne interesează foarte mult să nu pierdem nimic din studiile dumneavoastră. Felicitări pentru munca dumneavoastră și vă mulțumesc pentru prezență. Îmi cer scuze, trebuie să continu pentru că avem timpul uh, limitat. Allora, scusate, vorrei solo dirvi che concludiamo la nostra eh, riunione. Așadar, Aș dori să încheiem această reuniune reamintindu-vă că următoarea noastră ședință va avea loc în 3 decembrie, va fi ziua conferinței interparlamentară și deci uh, vă rog să fiți prezenți cu toții, șefii de grupuri, vă rog să garantați prezența tuturor membrilor grupurilor, să fie prezenți, vă rog, și membrii uh, plini și membrii supleanți. E foarte important, vă mulțumesc foarte mult, le mulțumesc și interpreților. Și acum am să vă rog să părăsiți sala, dacă se poate pentru că noi vom continua reuniunea în format de ședință a coordonatorilor. De aceea vă mulțumesc pentru prezență, le mulțumesc și oaspeților noștri. Cosa? Nadie del...